Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. Aș dori să începem imediat. Welcome very, very warmly. Un călduros bun venit președinției română. Este prima reuniunea Comisiei ITRE, la care participă reprezentanții ai Guvernului României. Suntem bucuroși că sunteți alături de noi. După cum știți, pentru noi se apropie sfârșitul acestui mandat legislativ. O să ne continuăm activitatea până la jumătatea lunii aprilie, după care vor urma alegerile europene la sfârșitul lunii mai ar trebui să încheiem cât mai multe dosare, toate care sunt în uh, desfășurare în fața noastră în următoarele săptămâni, dacă ne dorim ca rezultatele negocierilor noastre să fie supuse votului în luna aprilie. Nu ne așteaptă o sarcină ușoară și nici sarcina președinției României nu este una ușoară, este prima președinție prin rotație din uh, istorie. Felicitări! Spun un bun venit uh, domnului ministru Anton Anton, ministrul ener- uh, energiei și uh, domnului Alexandru Pe- uh, Petrescu, ministrul comunicațiilor și al, și al societății informaționale. Domnul ministru Anton este responsabil pentru energie, inclusiv pentru energia nucleară, deci toate chestiunile care țin de energie aparțin portofoliului său este posibil ca unii colegi să vă adreseze întrebări legate și de uh, mediul înconjurător. Domnul uh, ministru Petrescu este ministru responsabil pentru comunicații și pentru agenda digitală. Avem uh, un nou program cu finanțare de 9 miliarde de euro pe viitor în acest domeniu dosarele care sunt discutate acum în domeniul uh, energetic, pe marginea cărora preconizăm că vom înregistra progrese cu, în, în președinția României, uh, facilitatea de interconectare europenei, uh, norme comune privind piața internă a gazelor naturale, naturale instrumentul european pentru siguranța nu- nucleară, um, etichetarea cauciucurilor în ceea ce privește eficiența carburanților folosiți și alți parametri uh, esențiali și adaptarea directivei privind eficiența energetică și a regulamentului de guvernanță a Uniunii Europene ca urmare a retragerii gatului din, Uni- din Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, Uh, tip și agenda digitală. Discutăm despre mecanismul de interconectare a Europei, programul Europa Digitală, reutilizarea informațiilor din sectorul public. Cred că ieri, da, ieri uh, am încheiat acest punct la ora 17 sau 18 după masa, deci uh, nu mai rămâne decât să supunem la vot acest dosar și um, securitatea cibernetică europeană, din punct de vedere industrial, centru de competențe privind securitatea uh, cibernetică, tehnologie și așa mai departe. După cum vedeți, sunt nouă dosare diferite. Există um, aspecte interesante și alte aspecte interesante pentru alții, însă în acest caz aspectele importante pe care le vom discuta cu cei doi invitați miniștri din România sunt acestea nouă. Și, stimați oaspeți, dacă îmi permiteți, v-aș propune ca uh, discuția să fie începută de domnul ministru Anton Anton, după care vom avea o rundă de discuții, de întrebări și de răspunsuri din partea dumneavoastră, după care o să trecem la Um, comunicații și agenda digitală, cred că ar fi o idee bună să împărțim cele două discuții. Deci, dacă permiteți, domnule ministru, vă dau cuvântul pentru a începe discuțiile. Thank you, thank you very much, much President Buzek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzek. Președinte Buzek, stimați membri ai Parlamentului European, prezența mea astăzi în fața dumneavoastră în cadrul Parlamentului European și a Comisiei ITRE, cu scopul prezentării priorităților președinției României la Consiliul Uniunii Europene pentru primul semestru al anului 2019, reprezintă un moment de bucurie. Vreau să vă mulțumesc în mod special dumneavoastră, domnule președinte Buzek, pentru invitație și pentru oportunitatea de a prezenta programul României pentru următoarele șase luni. De asemenea, vreau să extind mulțumirile mele către președințiile precedente. Continuarea realizărilor înregistrate de către colegii austrieci este foarte importantă. Parlamentul European reprezintă vocea cetățenilor și unul dintre cei mai puternici promotori ai proiectului european. Mai mult decât atât, acesta este un partener esențial pentru președinție în procesul de finalizare a dosarelor legislative, acte care vor apărea, avea un impact pozitiv asupra cetățenilor europeni pentru anii următori. În acest sens, dorim să dezvoltăm o cooperare constructivă atât cu Parlamentul European, cât și cu celelalte instituții europene. România este conștientă de responsabilitatea mandatului pe care îl deține, precum și de provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în acest moment al evoluției sale. Așadar, președinția română își va asuma rolul de mediator pe perioada de mandat, cu scopul de a contribui la consolidarea Uniunii Energetice în cele două sfere integrate ale energiei și aspectelor climatice. România înțelege rolul său de mediator imparțial, cât și conjunctura complexă în care își desfășoară mandatul, Etapele actuale ale dosarelor, stabilind un nivel de ambiție realist în obținerea unor rezultate concrete și promovarea agendei europene în acest mandat. În contextul acestor provocări, România a confirmat în dialogul cu instituțiile europene și cu partenerii externi faptul că președinția României română dorește să aducă un aport semnificativ la politica de convergență și de coeziune europeană pentru a asigura dezvoltarea durabilă și unitară a tuturor cetățenilor statelor membre. Sporirea gradului de coeziune între statele membre în vederea constituirii unei Europe mai sigure reprezintă un punct de lansare în implementarea politicilor necesare pentru a face față noilor provocări în termeni de securitate energetică și consolidare a rolului global al Uniunii Europene. Vă rog să-mi permiteți ca în cele ce urmează să fac prezentarea generală a programului președinției române. Constituit pe temelia celor trei piloni de acțiune, președinția română urmărește convergența economică și socială prin promovarea rezultatelor pozitive ale politicii energetice reziliente, a tranziției eficiente în sectorul energetic, atingerea obiectivelor prioritare cu privire la sursele de energie și schimbări climatice, avansând negocierile pentru cadrul financiar multianual, cu scopul de a proteja și dezvolta piața noastră energetică comună, cât și finanțarea proiectelor cruciale de infrastructură. Toate aceste eforturi sunt necesare pentru a atinge obiectivul furnizării unei energii sigure, durabile, și competitive pentru consumatorii europeni. În acest scop, nu sunt suficiente numai politicile energetice europene, ci vor fi avute în vedere în mod complementar și infrastructura din domeniul digital, diplomația privind clima, tehnologiile de transport și fondurile pentru domeniul cercetării. Deoarece am menționat consumatorul, dați-mi voie să dezvolt viziunea esențială care plasează cetățeanul fiecărui stat membru în centrul eforturilor noastre comune, concertând acțiunile asupra diversificării surselor de energie, securității aprovizionării cu energie și a politicii accesibilității prețurilor. Parlamentul European, împreună cu Comisia Europeană, desigur, sunt partenerii noștri de încredere în realizarea acestui scop. În ceea ce privește energia, am grupat prioritățile noastre în două tematici. 1. Continuarea implementării Uniunii, Energe- Uniunii Energetice, și anume dimensiunea legislativă, și 2. Viitorul sistemului energetic în Uniunea Europeană, și anume dimensiunea non-legislativă. Recunoaștem importanța unui efort susținut cu scopul de a asigura continuitate în implementarea inițiativelor Uniunii Europene și în acest sens președinția română se va preocupa de dimensiunea legislativă. Încă de la începutul mandatului nostru am acordat o atenție deosebită confirmării acordurilor politice pentru dosarele aferente pachetului energie curată. Apreciem activitatea președinției austriece în acest scop. După cum cunoașteți, acordul politic obținut cu Parlamentul European în cadrul ultimului trialog din data de 18 decembrie 2018 a fost confirmat săptămâna trecută în reuniunea Coreper din 18 ianuarie, atât pentru directivă, cât și pentru regulamentul privind piața internă de electricitate. Ne angajăm să asigurăm intrarea în vigoare a celor două acte legislative în cel mai scurt timp. În ceea ce privește directiva de gaze naturale, Președinția română acționează în mod constructiv pentru negocierea acestui dosar, dorind stabilirea unui cadru legal european transparent, având în vedere voința politică a colegiuitorilor. Președinția română a inițiat discuții la nivel tehnic în această privință săptămâna trecută, pe 15 ianuarie, în cadrul grupului de lucru energie. Acest subiect este foarte sensibil din punct de vedere politic și menține divergențe de opinie ale statelor membre. Președinția română înțelege că acest dosar reprezintă o prioritate par pentru Parlamentul European și nu va prisosi niciun efort în Consiliu pentru avansarea lui. Președinția română va avansa recentele propuneri legislative, anume regulamentul privind etichetarea pneurilor și adaptarea directivei privind eficiența energetică și a regulamentului privind guvernanța energetică în contextul Brexit. Recunoaștem importanța dosarului regulamentului privind etichetarea pneurilor pentru consumatori și pentru sectorul privat. Intenția noastră este de a înregistra progrese rapide pentru a obține o abordare generală pe acest dosar și inițierea negocierilor cu dumneavoastră cât mai curând, dacă timpul va permite. În privința adaptării directivei privind eficiența energetică și a regulamentului privind guvernanța energetică în contextul Brexit, recunoaște natura tehnică a acestui dosar, care ar trebui, ar, trebuie tratat cu prioritate în perspectiva Brexit în timpul președinției austriece, cei doi colegiuitori au avut deja contacte informale. Ne angajăm să ajungem curând la un acord cu privire la acest proiect de decizie. Consiliul va începe negocieri oficiale în cel mai scurt timp după ce Parlamentul European își va confirma mandatul de negociere. Conștientizăm necesitatea de a susține dezvoltarea rețelelor transeuropene în domeniul energetic la un grad ridicat de performanță, sustenabilitate și eficiență. Obiectivul nostru este de a realiza cât mai multe progrese cu putință în negocierile interinstituționale pe marginea regulamentului privind mecanismul de interconectare a Europei. Acest dosar este gestionat împreună cu sectoarele transport și telecomunicații. Apreciem activitatea desfășurată de președinția austriacă și abordarea generală obținută pe acest dosar în cadrul Consiliului de Transporturi în 3 decembrie 2018. Obiectivul nostru este de a realiza cât mai multe progrese în negocierea cu Parlamentul European. După cum cunoașteți, primul trialog explorator a avut loc ieri, 22 ianuarie, concluzând discuții pozitive. Având în vedere intervalul de timp limitat, ne propunem să purtăm un dialog constructiv cu Parlamentul European, având în vedere că scopul acestuia coincide cu obiectivul președinției române și anume de a asigura o tranziție ușoară de la actuala perioadă de finanțare a mecanismului la cea ulterioară anului 2021. În urma primelor schimbări din cadrul Consiliului Energiei în decembrie 2018, vom organiza discuții aprofundate între statele membre pe marginea strategiei pe termen lung pentru o planetă curată. Obiectivele foarte ambițioase în materie de energie din surse regenerabile și de eficiență energetică, astfel cum au fost stabilite pentru orizontul 2030, reprezintă un excelent punct de plecare – pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pornind de la acest cadru, viziunea Comisiei reprezintă o bază utilă pentru discutarea perspectivelor pe termen lung către orizontul 2050. Am planificat inițierea discuțiilor pe această temă la Consiliul de Energie, reprezentând un input pentru summitul liderilor europeni de la Sibiu din 9 mai 2019. Comunitatea energiei reprezintă una dintre istoriile de succes ale politicii externe europene în domeniul energiei. În acest moment cuprinde nouă părți contractante care cooperează în scopul implementării legislației Uniunii Europene în energie. România este membru fondator al Comunității Energiei din 2005-2006 înainte de a adera la Uniunea Europeană. Astfel, se justifică faptul că președinția României pe perioada mandatului său va susține activitatea și realizările Comunității Energiei. După cum vă este cunoscut, Comisia Europeană a obținut un mandat din partea Consiliului în luna noiembrie anului trecut pentru a începe negocierile în vederea amendării Tratatului Comunității Energiei. Scopul este acela de a introduce o serie de prevederi ca elemente de reciprocitate, obligații care există între statele membre, urmând să dobândească valoare obligatorie între părțile contractantele, comunității energiei și statele membre ale Uniunii Europene. Negocierile încep în luna ianuarie a acestui an și sperăm să fie finalizate cât mai curând pentru a obține acordul Parlamentului European iar aceasta ar reprezenta o realizare importantă în ceea ce privește funcționarea pieții și securitatea aprovizionării cu energie. Din perspectiva non-legislativă, președinția României va propune o dezbatere pe tema viitorului sistemului energetic al Uniunii Energiei, menit să asigure tranziția energetică și atingerea obiectivelor privind energia și schimbările climatice ne propunem să adoptăm un set de concluzii ale Consiliului pe această temă în cadrul reuniunii Consiliului Energie din iunie. Vom acorda o atenție deosebită dezvoltării infrastructurii energetice, a soluțiilor de stocare și a noilor tehnologii inovatoare. Revenind la perspectiva legislativă, în ceea ce privește dosarele referitoare la dezafectarea centralelor nucleare, Continuăm efortul președinției Austriei în sensul identificării unor soluții consensuale la nivelul grupului de lucru privind chestiunile atomice. Programele de dezafectare reprezintă una din prioritățile președinției României pentru o Europa mai sigură, consolidând securitatea nucleară și contribuind la siguranța cetățenilor europeni și a mediului. În contextul actual, care prezintă provocări cărora statele membre și ceilalți actori internaționali trebuie să le facă față, președinția României va adopta un set de concluzii ale Consiliului cu privire la consolidarea securității nucleare. În ceea ce privește reuniunile Consiliului, acestea sunt programate pentru 4 martie la Bruxelles și 25 iunie la Luxemburg. Reuniunea ministerială din 4 martie se va adresa problemelor legislative, iar cea din iunie adoptării concluziilor privind viitorul sistemului energetic al Uniunii. Reuniunile vor oferi timpul necesar dezbaterii strategiei pe termen lung pentru o planetă curată, cât și recomandărilor Comisiei Europene privind planurile naționale integrate de energie și climă. Vă mulțumesc frumos! Thank you very much, Minister, for your presentation. As you see, dear friends, Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru uh, prezentare. După cum vedeți, dragi prieteni, uh, timpul zboară. În 45 de minute trebuie să începem uh, discuțiile cu alți doi miniștri din guvernul român. Dacă dorim să terminăm până la 3.45, trebuie neapărat să discutăm uh, cele două teme, adică energia și comunicațiile și Europa Digitală în același timp. Altfel, dacă nu facem așa, nu vom putea termina în 45 de minute. Deci, dacă îmi permiteți, îl uh, voi invita pe domnul ministru Petrescu să-și prezinte uh, punctul de vedere în legătură cu cooperarea cu Parlamentul European pentru următoarele luni. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Buzek. Permiteți-mi, în primul rând, să mulțumesc numeroșilor eurodeputați care au găsit timp în agenda lor încărcată pentru a se întâlni cu mine ieri, alaltă ieri, astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați, adop- ați adoptat și ați uh, aprobat multe din inițiativele legislative privind piața unică digitală. Grație dumneavoastră am reușit să adoptăm două treimi din agenda de lucru pentru piața digitală și responsabilitatea noastră și angajamentul președinției române este de a încheia toate aceste proiecte legislative. Nu cred că vă voi răpi mai mult de 7-8 minute pentru a vă prezenta valorile, principiile și dosarele importante pentru președinția României în sectorul digital. Stimați membri ai Parlamentului European, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și să vă mulțumesc pentru activitatea noastră în sensul adoptării inițiativelor legislative până acum și să vă prezint, după cum am spus, prioritățile președinției României la, la, a Consiliului Uniunii Europene. Este o plăcere să vă prezint uh, prioritățile noastre în domeniul economiei și societății digitale. Cred că țara mea este una digitală din punctul de vedere al educației și culturii, de exemplu, și președinția României este hotărâtă să își aducă contribuția, să aducă o plus valoare din punctul de vedere al priorității și uh, ambițiilor Uniunii Europene când vine vorba de digitalizarea tuturor aspectelor vieții și economiei noastre. Motoul nostru este o Europa fără frontieră și uh, transformativă, pentru că viitorul Europei este unul digital și doar uh, astfel Europa va deveni mai puternică și mai competitivă. Avem nevoie de servicii electronice care sunt interoperabile, care pot fi folosite cu ușurință de utilizatori, uh, Uh, trebuie să ne sporim eforturile pentru a depăși uh, deficiențele, lacunele uh, digitale, pentru a întări robustețea infrastructurii digitale, pentru a ține cont de necesitățile societății utilizatorilor în folosirea serviciilor digitale. Avem nevoie de parteneri pentru a crea o Europa mai uh, puternică și mai uh, competitivă, pentru a garanta accesibilitatea tuturor, mai ales uh, populației din zonele rurale. Prioritățile președinției României sunt grupate în patru priorități. Inovare, securitatea cibernetică și femeile în TIC inovarea Europei depinde de capacitatea Europei de a intensifica folosirea unor tehnologii uh, avansate, cum ar fi uh, blockchain, inteligența artificială și așa mai departe. Fără acestea nu vom fi competitivi, nu vom putea să dezvoltăm și să consolidăm capacitățile digitale ale Europei. Președinția României se va concentra pe crearea unui mediu uh, Uh, prielnic pentru startup-urile și companiile care cresc de la startup-uri în Europa, pentru ca toate întreprinderile europene să aibă uh, beneficii de pe urma digitalizării și să uh, permită ca toate sectoarele industriale să se bucure de avantajele economiei digitale. Președinția noastră se va orienta înspre viitor când vine vorba de noile tehnologii uh, digitale. Pentru noi, securitatea cibernetică este extrem de importantă și este extrem de important ca interesele strategice ale Uniunii Europene să fie protejate în acest punct de vedere și să garantăm exercitarea drepturilor și valorilor democratice. Avem nevoie de mecanisme consolidate în domeniul securității cibernetice, mecanisme mai puternice de apărare în acest domeniu pentru a ne asigura că economia digitală este în evoluție, se poate dezvolta și pentru a garanta în același timp valorile fundamentale ale societății noastre uh, democratice. Dezvoltarea unor unor aptitudini digitale și evitarea uh, fugii creierelor vor uh, contribui și ele la crearea unui adevărat brand european. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, Uh, depășirea deficiențelor uh, uh, legate de aptitudini în domeniul genital pentru a spori competitivitatea Europei, pentru a îmbunătăți calitatea vieții, pentru a permite tuturor cetățenilor să beneficieze de pe urma transformării digitale. În fiecare an, aceste probleme devin tot mai complicate pe măsură ce riscurile și provocările sporesc avem nevoie de noi instrumente, de noi abordări pentru alfabetizarea digitală, de pentru a depăși discrepanțele digitale, uh, va fi foarte important să creăm condițiile unui ecosistem digital care să favorizeze inovarea și startup-urile. Drept urmare, președinția României va acorda o importanță specială îmbunătățirii alfabetizării uh, digitale în uh, Europa pentru a promova creativitatea, talentele Uh, aptitudinea folosirii volumului mare de date, securitatea uh, cibernetică. Spiritul dinamic al României se reflectă în prioritățile noastre pentru agenda pieței unice digitale pe parcursul președinției noastre. Vom um, lucra pentru a promova mai multe femei în domeniul te- tehnologic, uh, pentru a permite mai multor femei să ocupe locuri de muncă create de um, sectorul high-tech Oportunități legale și în domeniul de SM sunt importante și ele pentru uh, președinția României. Dosarele legislative au un, un uh, numitor comun. Informațiile, datele aduc o plus valoare tot mai mare serviciilor existente și modelelor de afaceri și permiterea potențial, folosirii la potențial maxim a acestor informații va fi în beneficiul economiei și, în general, a societății. Aceste politici inovatoare ne va permite să dezvoltăm noi modalități de utilizare a datelor și potențialul de creștere economică a economiei europene până în 2030 este de până la 739 de miliarde de euro sectorul public este un, un sector care, care folosește un volum tot mai mare de date, de informații și astfel și el poate să-și aducă contribuția la creșterea economică a continentului european datele, volumul mare de date sunt importante și pentru inteligența artificială, volumul mare de informații poate fi util și pentru rezolvarea unor probleme din domeniul sănătății uh, publice, de exemplu. Președinția României a dovedit că poate avea succes prin acordul politic încheiat uh, ieri. Considerăm că propunerea legislativă discutată ieri este foarte importantă pentru dezvoltarea economică și pentru potențialul de inovare al Europei. Uh, un grad mai mare de transparentizare a serviciilor nu va face decât să transforme în uh, administrații mai eficace, cele publice să devină administrații mai eficace. În plus, startup-urile și întreprinderile europene vor putea să fie mai competitive, profitând la maxim de tehnologiile bazate pe date. Vom avea nevoie de finanțare ambițioasă, de investiții suplimentare, mai ales în uh, computerele de mare performanță, în inteligența artificială, în aptitudini avansate digitale, pentru ca toate aceste aptitudini să fie folosite peste tot în economie, de afaceri, de sectorul public, dar și pentru a dezvolta o adevărată infrastructură publică digitală. Drept urmare, să progresăm, cât, să progresăm cât mai mult uh, pe agenda digitală și pe marginea mecanismului de interconectare a Europei este o altă prioritate a președinției noastre. Pentru că Europa să poată să țină pasul uh, pe plan global, Europa trebuie să investească mai mult în tehnologiile de vârf, în cercetare și în inovare, uh, garantând în același timp interoperabilitatea tuturor acestor chestiuni în Uniunea Europeană. O adevărată piață digitală europe- europeană trebuie să promoveze uh, o abordare uh, inclusivă, trebuie să garanteze securitatea cibernetică, să îmbunătățească accesibilitatea digitală și noile aptitudini. Pentru noi, uh, o importanță mare revine și propunerii legislative privind uh, centrul de competențe mm, în domeniul digital ne dorim să progresăm cât mai mult este posibil pe marginea acestui dosar specific. Suntem convinși că acest dosar va aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea securității cibernetice, la dezvoltarea capacităților industriale necesare pentru a avea o abordare mai proactivă în acest domeniu și pentru a avea o mai bună cooperare în Uniunea Europeană. Ținând seama de peisajul care se schimbă Uh, rapid. Uh, comunicarea este esențială pentru dezvoltarea în general a economiei digitale. De la ultima revizuire în 2009 a directivei privind um, sfera vieții private electronice, lucrurile s-au schimbat foarte mult și tot mai multă lume se, base, se bazează pe internet pentru a comunica dincolo de serviciul de e-mail. Drept urmare, uh, sfera privată electronică este foarte importantă pentru noi. Președinția austriacă a prezentat un uh, raport privind progresele registrate în decembrie 2018 și pornind de la acel raport am început uh, propria activitate pentru a progresa și pe acest dosar și aș dori să mulțumesc uh, tuturor eurodeputaților care s-au întâlnit cu mine, inclusiv în această dimineață. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care și-au dus contribuția la aceste dosare extraordinare uh, pe care le-am amintit și vă aduc aminte că de fiecare dată când doriți să discutați cu mine, personal sau cu reprezentanții președinției României, Uh, stau la dispoziție pentru ca președinția noastră să fie una uh, de succes, care să funcționeze foarte bine. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și, dragi colegi, o să începem acum discuția. Voi da cuvântul în primul rând coordonatorilor sau reprezentanților grupurilor politice, un reprezentant din partea fiecărui grup politic. În partea PPE, primul care are cuvântul este domnul Eller. So coming to the parliament um, in the light of um, Domnilor ministri, mulțumesc că ați venit în Parlament. Uh, pentru a limita timpul de intervenție, voi adresa doar două întrebări. Ați menționat pe bună dreptate importanța securității cibernetice în contextul uh, apărării. Prin urmare, care este percepția dumneavoastră cu privire la propunerea Parlamentului? Avem ENISA, care nu este neapărat o agenție executivă în sensul clasic al termenului, ci e mai degrabă vorba despre uh, o agenție pentru care Parlamentul și-a reînnoit uh, uh, propunerea de a retrage din programul de cercetare uh, cibernetică a Uniunii Europene niște fonduri pentru a contribui la uh, Uh, finanțarea unor uh, organisme precum uh, Europolul, care luptă cu probleme cibernetice. Se acordă 250 de milioane de euro așadar. Bugetul Europol este de 5 milioane de euro, cu o parte operațională și cu o parte ă, științifică și tehnologică. Ideea ar fi să transferăm ă, bani de la programul de ă, cercetare pentru securitate înspre organizații distincte și faimoase în acest domeniu. Vorbim despre 5 milioane de uh, euro în comparație cu 250 de milioane, uh, suma de unde uh, ar trebui alocați banii, suma care a fost blocată în trecut de către Consiliu. Întrebarea mea este următoarea, este una care are legătură cu programul digital și cu programul de uh, cercetare. Întotdeauna discutăm despre continuitate. Vorbim despre parteneriate, despre întreprinderi comune din domeniul tehnologiei IT, de exemplu cele care vizează uh, chestiuni uh, cu privire la uh, fotoni toate s-a blocat la un moment dat pentru că comisia s-a gândit că totul trebuie hotărât în comitologie. Deci după 2020. Deocamdată Consiliul de-abia formulează zonele de continuitate, de exemplu zonele de parteneriat. Nu se face trimitere uh, deocamdată la uh, întreprinderi uh, comune precum cele din domeniul fotonilor sunt niște chestiuni uh, cu un rating foarte bun, dar nu apar totuși în propunerea Consiliului. Deci uh, avem nevoie de o anumită libertate pentru a gândi niște entități uh, cărora să le alocăm bani. Sigur, însă avem nevoie de reasigurarea din partea industriei că va trebui să continuăm să alocăm bani pentru aceste platforme. Deci, întrebarea mea este, vedeți o interrelație între pachetul digital și programul de cercetare? Mulțumim foarte mult! stimate coleg, din partea domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, un bun venit celor doi domni ministri, domnul Anton Anton și Alexandru Petrescu. Uh, și vreau să încurajez să continue pe drumul pe care au început, pentru că președinția României, din păcate, nu are decât trei luni și jumătate. Nu aveți șase luni la dispoziție, cum au avut celelalte președinții. Uh, Uh, așteptările sunt foarte mari, sunt dosare foarte importante și în același timp uh, suntem și înaintea campaniei electorale, lucru care nu vă va ajuta foarte mult. Dar contez mult pe, pe spiritul de, de, de luptător și de organizare foarte bună pe care știu că l-aveți. Uh, aș avea două lucruri pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, vă aflați în Comisia I3 și ar trebui să spun acest lucru. Este una dintre comisiile cele mai importante, dacă nu cea mai importantă a Parlamentului European care se ocupă cu aproape tot ceea ce înseamnă economia Uniunii Europene. Nu ne ocupăm, e drept, de agricultură și de transport. Deci este o comisie în care există foarte multă expertiză, este o comisie care uh, este o comisie tehnică și care uh, a reușit să, uh, să adopte foarte multe dosare extrem de importante pentru economia Uniunii Europene. Acestea fiind zise, pentru domnul ministru Anton Anton, uh, am o primă rugăminte de a se uita pe, cu mare atenție pe directiva pentru gazele naturale. Este o directivă pe care am uh, adoptat-o în Comisia ITRE și ne-a luptat foarte mult pentru că de adoptarea acestei directive depinde asigurarea unei piețe uh, a Uniunii Europene care să fie o piață eficientă, să asigure o mai bună competiție, ceea ce înseamnă prețuri corecte plătite de către cetățenii Uniunii Europene, uh, o piață prin diversificarea surselor de aprovizionare care să permită uh, o siguranță în aprovizionare. Sunteți din România și știți cât e de complicat, cum a fost iarna trecută, când, vând, când gerul este mare și când nu ai gaze de unde să le aduci, când toată regiunea este în suferință și cât de mult contează să ai o interconectare corespunzătoare și o diversificare a surselor de aprovizionare pe gaze. Această directivă, din păcate, cam stagnează din uh, uh prima jumătate a anului trecut. Uh, și vreau să vă încurajez, ați menționat ceva, dacă mai puteți menționa ceva despre eforturile pe care le puteți face pentru ca această directivă să fie adoptată în timpul președinției uh, României. Iar pentru domnul ministru Alex Petrescu, aceeași întrebare uh, despre cyber security. Noi ne-am luptat mult aici ca să introducem și criterii, să introducem și elemente care să uh, îmbunătățească lupta împotriva pirateriei dacă acest centru pentru securitatea cibernetică credeți că ar trebui să aibă anumite valențe pe care nu le-ați menționat sau care ar trebui să fie uh, acel element care să ofere acea certitudine că cyber, centrul de cybersecuritate al la nivelul europene va produce sau va avea efectele așteptate de către foarte multă lume și anume o lume sigură. Nu vrem să renunțăm nici la telefoanele mobile, nu vrem să renunțăm nici la serviciile online, ci vrem doar să știm că acestea se, uh, sunt uh, sigure și nu sunt expuse atacurilor uh, unor hackeri care ar trebui să, să fie combătute și printr-un efort comun la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, colleague. Uh... Mulțumesc, stimați colegi, domnul, domnul Ceca de la ECR. Przede wszystkim gratuluie Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru primul vot înregistrat cu ocazia primului dialog uh, tripartit privind utilizarea informațiilor din uh, sectorul public. Și am, acum am câteva întrebări adresate domnului ministru Pătrescu. În intervenția dumneavoastră ați spus că pe parcursul președinției României intenționați să lucrați în continuare la rețelele 5G. V-ați referit și la pregătirea conferinței din anul 2019. Este un proiect de care se ocupă și Comisia Europeană și este important ca cu ocazia acestei conferințe ONU Uh, Uniunea Europeană să aibă o poziție uh, unitară. Și aș dori să vă întreb dacă considerați că sunt planificate anumite îngrădiri pentru furnizorii uh, aparatelor uh, finale și care sunt intențiile președinției României de a participa la o strategie comună în ceea ce privește inteligența artificială? Ați amintit acest lucru? Mă întreb dacă este posibil să ne dați mai multe detalii uh, eventual. Deci, în ceea ce privește conferința privind uh, inteligența artificială, și în acest context mă gândesc uh, să vă întreb dacă există și alte inițiative în acest domeniu. Și o altă întrebare se referă la Uh, planurile, intențiile președinției Rom- României în contextul parteneriatului uh, estic. Va exista în martie un eveniment, o reuniune comună cu țările din partene- parteneriatul estic. Cu ocazia acestui eveniment este planificată adoptarea unei uh, declarații privind un, unificarea pieței digitale și aș dori să știu în ce direcție se îndreaptă această armonizare și care sunt domeniile în care colaborarea va fi mai strânsă, care vor fi uh, țelurile, obiectivele uh, conferinței. Parteneriatul estic este foarte important uh, pentru noi și miza este ca piața unică digitală să fie accesibilă și pentru partenerii noștri din Est. În ceea ce privește spectrul, uh, tarifele de roaming, uh, securitatea cibernetică sunt chestiuni foarte importante și ultima întrebare se referă la planurile, la intențiile președinției vis-a-vis de Europa digitală. Ante vorbitorul meu s-a referit și la faptul că în mai vor avea loc alegerile europene și aș dori să vă întreb dacă Uh, va fi uh, posibilă, va fi, folosi, va fi posibil un vot parțial la alegerile europene. Angelica Milner în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi miniștri pentru că sunt alături de noi, pentru ca intervenția mea să fie cât mai concisă și scurtă. Mă voi referi la chestiunea care mă preocupă pe mine în principal. Sunt raportare pentru programul Europa Digitală și împreună cu colegii mei uh, am lucrat foarte mult și cred că am obținut un rezultat foarte bun. După cum cred că știți, domnule ministru Pătrescu, și ținând seama de faptul că ați insistat asupra aspectului digital și asupra securității cibernetice, ultimul aspect este o componentă importantă a programului Europa uh, uh, digitală, inteligența artificială, computere de mare uh, performanță și diseminarea acestor noi tehnologii. Mandatul a fost confirmat de către Parlamentul European și, de fapt, noi suntem gata să demarăm negocierile astăzi. Și instrumentul cheie pentru acest program, pentru succesul acestui program, va fi crearea Um, pivoturilor, uh, hub de inovare tehnologică peste tot în Europa. Este un lucru care consumă timp pentru statele membre și în acest context întrebarea mea este una foarte concretă. Pentru că mi-aș dori ca până la sfârșitul acestui mandat să încheiem acest dosar și să acordăm timpul suficient statelor membre pentru punerea în aplicare a acestui program. Un program așteptat de foarte mult timp. Deci v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră legată de această chestiune uh, cât mai concret posibil. Vă mulțumesc! Fără microfon din sală. Uh, Stimați uh, domn ministri, îmi face mare plăcere să vă pot uh, adresa câteva întrebări. Mă refer și eu la sfârșitul mandatului. Această comisie și Parlamentul European așteaptă de un an întreg să existe evoluții Um, în uh, favoarea directivei privind gazele, stați uh, acolo, uh, așezați lângă unul dintre părinții celui mai bun compromis pe care l-a putut găsi comisia noastră pe marginea acestei directive. Însă nimeni din acest parlament nu a reușit să convingă fosta președinție rotativă a Consiliului să se ocupe de acest dosar. Eu sunt convinsă că avem nevoie de această nouă directivă și sunt uh, convinsă că am lucrat mult la un uh, compromis bun și promițător. Uh, cred că trebuie să ne dezvoltăm propriile planuri în domeniul energiei pentru a spori securitatea energetică și pentru a răspunde propriilor noastre obiective um, în ceea ce privește mediul înconjurător. De aceea, domnule ministru Petrescu, salut inițiativa dumneavoastră, pentru că ați anunțat că doriți să ajungeți la un acord în Consiliu în legătură cu directiva gazelor. Întrebarea mea este, înainte de alegerile europene și înainte de sfârșitul acestei legislaturi, veți reuși să le arătați, să le dovediți cetățenilor noștri că putem găsi la Consiliu un compromis și o concluzie pozitivă a, a, pentru această chestiune, pentru că sunt convinsă că cetățenii au văzut și vor ar putea vedea, a, ă, au, au văzut până acum că în Uniunea Europeană nu suntem capabili să găsim compromisuri pe marginea chestiunilor cu adevărat importante. Trebuie să îi convingem pe cetățeni că există solidaritate în Uniunea Europeană, chiar și în um, domeniul foarte um, încelător al gazului din Rusia. Madame. Mulțumim foarte mult. Domnul Silichiotis are cuvântul numele GUE. Mulțumesc. Domnul Jintelar, nu mi aș dori să le urez bun venit Miclo, și să le mulțumesc pentru prezența aici. Aș dori să le mulțumesc uh, pentru prezentările interesante pe care ni le-au uh, făcut și să profit de ocazia ce mi s-a dat să exprim uh, mulțumiri președinției române pentru cooperarea uh, excelentă pe care am uh, avut-o. Ca rezultat, ieri ne-am pus de acord în dialogul tripartit uh, asupra revizuirii directivei PSI pentru date deschise și folosirea de date de către sectorul public. Am ajuns la un acord foarte bun și prin intermediul noii legislații ne vom putea asigura uh, că datele uh, existente pot fi folosite în beneficiul uh, um, societății. Sunt date care pot fi folosite de IMM-uri și de întreprinderile de tip startup. Toate acestea vor putea folosi acest tip de date. E foarte important ceea ce a menționat și domnul Petrescu, și anume economia uh, digitală. Această discuție este foarte importantă. Uniunea Europeană ar trebui să facă pași în ceea ce privește uh, economia uh, digitală. Cred că președinția română poate să-și lase amprenta pe acest semestru în ceea ce privește economia digitală. Apoi, în ceea ce privește sectorul energetic, e bine, programul președinției române consolidează nevoia de a consolida sistemul energetic folosind unele noi tehnologii uh, și, de asemenea, uh, prin uh, îmbunătățirea infrastructurii și facilităților de captare și stocare a energiei. Trebuie să subliniem, cum spunea și domnul Anton, că uneori există infrastructura, există rețelele, există conductele, însă gospodările nu au capacitatea financiară să instaleze sistemele necesare pentru a putea folosi energie ieftină. Deci, uh, furnizarea de energie către cetățeni uh, nu uh, este văzută ca și un bun social de interes larg. Să nu uităm că o mare procent al populației astăzi suferă de pe urma unei sărăcii energetice. Acest subiect este foarte important, l-am adus de nenumărate ori în discuție în comisia noastră și ne așteptăm să Există o contribuție a președinției române uh, în acest uh, domeniu. Ne dorim un program integrat uh, pentru a lupta cu sărăcia energetică, care este o problemă pentru milioane de cetățeni din Uniunea Europeană. Obiectivul de a crea Uniunea Europeană a fost de a acționa în beneficiul cetățenilor. Asta s-a gândit la început și avem nevoie de o definiție comună, ceva ce dezbatem deja de multă vreme, uh, pentru acest concept, sărăcia energetică. Trebuie să facem față acestor uh, probleme uh, existente în statele membre într-o manieră eficientă. Trebuie să existe așadar prioritate dată directive care vizează Uniunea Energetică. Trebuie să depășim problemele cu care ne confruntăm în ceea ce privește securitatea energetică și alimentarea cu energie. Uh, și aici aș dori să subliniez că mai întâi ar trebui să asigurăm suveranitatea statelor uh, membre, mai ales a celor din uh, estul Mediteranei, pentru că există niște resurse în zonă, resurse ale Uniunii Europene, care ar trebui folosite pentru securitatea energetică a Uniunii. Alți vorbitori acum sunt domnul președinte, vorbitori în nume propriu, alți colegi. Avem o, o listă foarte lungă de colegi care doresc să intervină. Uh, vă rog uh, să vă limitați la un minut, nu mai mult. Domnul Tășanovski. Děkuji, pokusím se maximálně omezit, pane předsedo. Já... Vă mulțumesc, voi fi extrem de succint. Aș dori să mulțumesc celor doi miniștri pentru că au venit în fața comisiei noastre. Prezentările dumneavoastră au fost extrem de interesante și nu am decât uh, o comunicare și o întrebare. Domnul ministru Anton ne-a spus că um, va fi preocupat de consolidarea um, siguranței energiei uh, nucleare. Am dori să, aș, aș dori să vă întreb um, care este direcția pe care doriți să o luați, pentru că um, în dezbaterile din comisia noastră am văzut cât de complicat este acest subiect, indiferent de regiunea din Europa unde ea se, se poartă. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru Petrescu. Uh, m-am întâlnit cu dumneavoastră înainte și nu pot decât să vă urez uh, succes pentru această perioadă foarte scurtă de timp. De fapt, nu aveți la dispoziție decât trei luni și jumătate pentru a uh, lucra pe marginea tuturor acestor dosare legislative și nelegislative. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, până domnul președinte, doamna Ernst, ale cuvântului. Vă mulțumesc. Felicitări pentru că ați preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Am auzit foarte multe chestiuni pozitive din partea dumneavoastră și în ceea ce privește Uniunea Energetică și întrebarea mea se adresează domnului ministru Anton. Știți că există anumite regiuni um, în care este exploatat cărbunele în Uniunea Europeană și pentru a realiza această transformare energetică ar trebui să renunțăm la cărbune. Însă, pentru această renunțare, această renunțare nu se poate întâmpla de azi pe mâine, ci am avea nevoie de un sprijin social și aș dori să vă întreb în acest context care, care este părerea președinției României vis-a-vis -vis de această tranziție justă de sprijinire a regiunilor care trec printr-o transformare profundă, care doresc să renunțe la cărbune și care uh, depind uh, de sprijinul de finanțare din partea Uniunii Europene? Pentru că, dacă în lipsa unui asemenea sprijin, nu cred că această tranziție se va întâmpla. Mulțumesc, domnul Zorinio. Muito obrigado, Srs. Ministros. A presidência ocorre Mulțumesc, domnilor ministri. Președinția română are loc într-un moment foarte dificil, cu multe provocări. Sunt mai multe dosare, precum Uniunea Energetică, Uniunea Digitală, în care se pot face progrese rapide. Președintele de astăzi uh, este, este foarte strict astăzi cu timpul uh, desemnat pentru vorbire, deci voi trece direct la întrebări. Ce măsuri veți lua în legătură cu economia digitală, în special în ceea ce privește trecerea la gigabytes? Ca raportor din umbră pentru economia digitală în Europa, sunt foarte surprins că președinția română nu a găsit timp pentru a stabili data primului trialog tehnic. Nu este suficient să avem uh, idei uh, teoretice, trebuie să le și punem în aplicare. Uh, doriți să fixăm data următoarei reuniuni tehnice, să fixați data. De asemenea, mi-ar plăcea să cer președinției române să sprijine inițiativa we fight for you. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Marinescu. De la facilitatea de conectare uh, a Europei, Parlamentul a avut, uh, are propuneri, am început ieri uh, negocierile, Parlamentul are propuneri în ceea ce privește extinderea coridoarelor digitale și aș vrea să știu care este opinia președinției române Uh, vis-a-vis -vis de acest lucru, pentru că există uh, uh, propuneri și de la Consiliu și de la Parlament. Și, de asemenea, Parlamentul a propus un program cadru. Deci, înainte de demararea acestei facilități, Comisia să vină cu un program cadru care ar mări predictibilitatea și, bineînțeles, șansele ca, uh, posibilitatea ca statele membre să pregătească uh, proiecte uh, mult mai bune și aș vrea să știu poziția președinției române, României în acest sens, române în acest sens, pentru că sunt convins că vom avea discuții cu Comisia. Mulțumesc. Thank you very much. Coleg Benedict Iavor. Mulțumesc, domnul Iavor are cuvântul. Thank you very much, Chair, and I would like to, to continue the question of my colleague Rebecca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș uh, continua întrebarea începută de colega mea, Rebecca Harms, uh, pe marginea directivei privind gazele naturale, însă dintr-o perspectivă puțin diferită, pentru că cred că nu este doar o chestiune care este legată de Uniunea energetică care afectează statele membre ale Uniunii Europene, dar și afectează și partenerii noștri din comunitatea energetică și aceștia sunt uh, afectați de, rezult, de modul în care se va încheia acest dosar. Și întrebarea adresată președinției României este următoarea. Aspectele legate de, sec- de securitatea furnizării energiei. Țineți seama de toate aceste aspecte, ținând seama că nu este un lucru relevant doar pentru Uniunea Europeană, ci care vizează un grup mai uh, larg de state, inclusiv membrii comunității energetice. Și de asemenea v-aș întreba dacă președinția României va reuși să accelereze discuțiile din Consiliu Uh, respectând interesele atât statelor membre ale Uniunii Europene, cât și ale celor care fac parte din comunitatea energetică. Președintele, mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul listei vorbitorilor. Nu cred că altcineva mai dorește să intervină și dacă îmi permiteți să adaug și eu ceva, pentru că unii colegi au menționat revizuirea directivei privind gazele naturale, față de care mă simt responsabil pentru că am fost raportor. Noi suntem dispuși să purtăm negocieri uh, rapide și ne dorim să atingem principalul obiectiv al acestei uh, reviziri, care este unul uh, evident, aplicarea legilor europene pe teritoriul european și, pe de altă parte, să răspundem unor preocupări exprimate de statele membre vis-a-vis -vis de, de exemplu, infrastructura existentă. Știm că este o problemă specifică, o cunoaștem prea bine, problema magistralelor în amonte, un potențial conflict de competențe și aplicarea unor, unor curbe naționa, naționale. S-ar putea să există și alte probleme, însă oricum ar trebui să începem negocierile. Fără începerea negocierilor nu putem discuta niciuna dintre aceste chestiuni și nu putem să ne Uh, manifestăm deschiderea pentru a ajunge la încheierea acest, acestui dosar. Vă mulțumesc foarte mult și acum i-aș ruga pe cei doi miniștri să răspundă la întrebări. Domnul Zorinio. Da, aș dori să fac o corecție pe scurt. Când m-am uh, referit la întâr- întârzierea în, în dialogul tripartit tehnic, nu mă refeream la dialogul tripartit tehnic, ci la cel politic. Take Vă mulțumesc foarte mult. Am constatat, așa cum era de așteptat, că marea majoritate a întrebărilor s-au referit la directiva de gaze. Și în calitatea noastră de reprezentanți, de președinți, noi am, așa cum v-am spus, am aplicat ceea ce s-a, cerut în Consiliul din 21 decembrie. O abordare rapidă a acestei probleme. În consecință, până în, în 15 ianuarie am pus în discuție un nou text în discuția tuturor statelor membre și am primit deja în Comisia Tehnică și am primit observații relativ la acest text. Și suntem în măsură să adaptăm cum cerințelor tuturor statelor membre textul pe care, pe care îl, îl propunem în continuare. Interesul nostru sau dorința noastră, cum vreți să vă spun, este ca această problemă majoră pentru Europa, și nu numai pentru Europa, ci, așa cum a spus și colegul nostru, pentru toate statele care sunt uh, în jurul nostru și care sunt interesate în această directivă, deci această directivă să ajungă rapid la un trialog și după aceea să se ia o decizie. Uh, Declarația asta am mai făcut-o, o fac din nou, dar, repet, este voința exprimată a tuturor statelor membre. Și această voință exprimată a tuturor statelor membre este astăzi un uh, subiect foarte fierbinte pe care îl discutăm în permanență. Cred că noi știm că, că Parlamentul este pregătit pentru discuție. Noi vrem ca președinția să facă pași substanțiali în această direcție și în intervalul de timp care ne-a mai rămas să încercăm să rezolvăm această directivă. De altfel, aș vrea să vă spun că, nu v-am spus la era început, dar ați văzut, poate în prezentarea mea, că avem și în 4 martie un Consiliu și în 25 iunie un Consiliu. Consiliul din 4 martie este dedicat acestor probleme pe care le vrem rezolvate împreună cu Parlamentul. De-aia, l-am, de-aia am, am propus acest Consiliu suplimentar, știind că intervalul de timp pe care îl avem la dispoziție este mai scurt. Uh, sigur, fără îndoială că avem probleme în, uh, în uh, domeniul ăsta al uh, nuclearului. Dar vreau să vă spun că ceea ce am, ce am discutat nu înseamnă că, că modificăm directiva Adică aici, aici uh, sunt niște chestiuni de, de, de, poate de traducere, poate de, de interpretarea cuvintelor. Deci ne interesează partea de uh, a cetățeanului, ne interesează partea de siguranță a materialelor, nu vrem să schimbăm directiva care există deja și care este foarte strictă pe siguranța instalațiilor nucleare. Și în final, sigur că nu pot decât să fiu de acord cu ce a zis domnul Slichiotis eh, relativ la sărăcia energetică. Sărăcia energetică este o problemă și este o problemă a noastră a tuturor poate manifestată mai puternic în unele țări și mai puțin în alte țări. Dar este parte a strategiei pe care vrem să o dezvoltăm și a, a, este în vederea, în vizorul președinției noastre. Vă mulțumesc frumos. Five minutes. Well, great. Thank you very much, uh, Minister. Mulțumim, domnule ministru pentru că ați subliniat uh, chestiunile cele mai importante și pentru că ați uh, concluzionat uh, această discuție. Dau cuvântul domnului ministru Petrescu pentru a ne oferi și dânsul răspunsurile și remarcile dumnealui. I'm glad that there is such an interest. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură să văd un interes atât de mare vis-a-vis -vis de sectorul digital. Mi-au fost adresate multe întrebări și, în mod evident, avem o abordare foarte interconectată, lucrăm bine împreună. Este un lucru de bun augur, sau așa îl uh, interpretez eu. Îmi cer scuze dacă, de pe acum, dacă nu o să reușesc să răspund uh, fiecărui eurodeputat care mi-a adresat o întrebare. O să încerc să sintetizez într-un mod, să răspund într-un mod sintetic întrebărilor care mi-au fost adresate și dacă uh, o să sar peste vreo întrebare, vă rog să mi atrageți atenția pentru a vă putea răspunde mai în detaliu. O să încep de la observația uh, pe care cu amabilitate mi-a adresat-o domnul Eller, din punctul de vedere al uh, infrastructurii privind securitatea cibernetică care există în Uniunea Europeană. După cum știți, v-ați referit la ENISA și știți că există în fiecare stat uh, o structură anume Uh, și v-ați referit la, la cuvântul a coordona. Uh, și aceste centre, într-adevăr, asta fac, coordonează. Și ceea ce lipsește din punctul meu de vedere, sau partea care poate fi perfecționată, poate fi îmbunătățită, pentru că orice este în evoluție. Prin acest dosar avem creăm un centru de uh, competențe privind securitatea cibernetică, pentru că trebuie să, fim cum, să punem accentul pe politica un pas înainte când vine vorba de securitatea cibernetică. Tendința pe plan global este să lucrezi la mecanismele de apărare. Observi un uh, accident, s-a întâmplat, dar uh, Uh, întotdeauna uh, aceste atacuri sunt uh, foarte inventive, foarte creative și este important și o să mă leg aici și de întrebarea domnului Nica. De aceea este important să avem un centru de competență pentru securitatea cibernetică. Aduce componența de cercetare și considerăm că orientându-ne înspre, înspre cercetare, înspre o interconectare mai bună, putem să transferăm mai ușor rezultatele cercetării în bune practici despre cum putem să ne apărăm valorile democratice, cum putem să-i apărăm pe cetățeni să-și apere sfera vieții private și păstrând în același timp un acces la aceste date pentru uh, sectorul comercial și pentru societate în general. Deci există centre importante care încearcă să creeze o care au un efort de, de, de coordonare, însă cred că trebuie să întețim eforturile mai și de, de finanțare uh, pe cercetarea din acest domeniu care apoi să se transforme în bune practici. Uh, domnului Danica, într-adevăr, observația dumneavoastră uh, este una foarte bună ca și întrebarea de altfel și parte din răspuns se regăsește în răspunsul pe care l-am dat domnului, eh, domnului Eiler și trebuie să punem mai multă importanță pe zona de cercetare în, eh, în, în eh, sectorul de securitate cibernetică și uh, ceea ce astăzi, cum noi dumneavoastră știți foarte bine, în România avem agenția CERT, care, să spunem așa, este safeguard, este principalul uh, jucător în ceea ce privește strategia cibernetică în România și reprezentant și uh, instituția ce materializează strategia cibernetică la nivel european, ar fi foarte bine prin aceste noi centre uh, care să fie concentrate în mod special pe cercetare, să putem să fim cu un pas înainte întotdeauna prin strategia pe care o adoptăm în fața celor care, într-un mod sau altul, uh, ne atacă și uh, pe coridoarele cibernetice și de comunicare electronică. Um, o să mă refer uh, la domnul Marinescu, fiindcă vorbesc în românește și eventual să încerc să răspund cât mai eficient și întrebării pe care dumnealui a avut bunăvoință să mi-o adreseze. Uh, v-ați referit la un program cadru și aici, dacă am dreptate și dacă nu, vă rog frumos să mă corectați, domnule Marinescu, vă referiți la uh, programul de interconectare europeană. Știu că dumneavoastră sunteți activ în zona de transporturi Ehm, programul Interconnecting Europe eh, Facility este un program care are trei componente importante și nu, eh, ehm, nu, nu eh, mă mir că dumneavoastră mi-ați adresat această întrebare, fiindcă cea mai importantă componentă în ceea ce privește alocarea de bani este pe zona de transporturi. Nu aș vrea să, energie și digital, celelalte două, nu aș vrea să mă refer și cu permisiunea dumneavoastră la alocări bugetare specifice fiindcă până la urmă ține de uh, coordonatori, ține de lideri, ține de alte întruniri în care aceste decizii pot fi luate. Tot ce am estimativ acum sunt estimările Comisiei, uh, dar uh, din punctul meu de vedere, banii alocați, este un program care a existat, programul de interconectare europeană, este un program care a existat, acum se discută pe bugetul și continuarea lui 2021-2027. Îmi doresc să văd o alocare superioară financiară uh, în comparație cu programul din uh, anii trecuți, dar singura șansă să putem avea o alocare uh, financiară superioară este să avem niște direcții foarte clare. Fiindcă dacă avem direcții foarte clare, o anvelopă de investiții foarte clară, putem să cerem și alocări pe măsura ambițiilor pe care ni le, ni le propunem vis-a-vis de deschiderea, cum dumneavoastră v-ați exprimat, de alte coridoare, în principal, așa cum este astăzi, dar iar repet că este un dosar în uh, discuție și într-o continuă evoluție și negociere, banii pe care uh, îi regăsim astăzi alocați în uh, dreptul componentei digitale din acest program sunt dedicați în mare parte în investiții în ceea ce privește banda broadband și creșterea nivelului de comunicare atât național cât și transfrontalier. Um, um, ok, I'll try to be <laughs> as fast as possible. I can see that Mr. President is uh, certainly pointing me that I should... Uh... Am să încerc să îmi grăbesc răspunsurile pentru a putea să mă încadrez în timpul alocat. În legătură cu inteligența artificială, am să mă refer la întrebarea doamnei, doamnei Mlinar. Mr. Cesar și domnul Sesal mi-ați adresat uh, cinci întrebări. Uh, mi-ar face plăcere dacă am avea timpul să le discutăm în detaliu. În ceea ce privește inteligența artificială, am impresia că aceasta este prea puțin prezentă pe agenda noastră. Multe uh, elemente care țin de aceasta țin de resortul ministrilor de economie și de la bun început eu am avut impresia că ar trebui să existe o prezență mai proeminentă acestei chestiuni și nu numai. Tocmai de aceea, la primul Consiliu Informal TIC, cu, cu ocazia reuniunii, întâlnirii cu ministrii digitali de la București, veți vedea că pe prima pagină se, este trecută inteligența artificială. Lucrăm acum la pregătirea acestei reuniuni informale pentru a adopta uh, concluziile Uh, uh, Consiliului de la Luxemburg, mai multe elemente privind inteligența artificială decât uh, este cazul acum. Sunt de acord cu preocuparea dumneavoastră că este un subiect prea puțin prezent în discuțiile noastre, însă vă asigur că vom discuta tot mai mult aspectele care țin de inteligența artificială și domnul Cesac, dacă îmi permite să vă răspund observațiilor dumneavoastră diferitele criterii pentru furnizori, 5, uh, rețelele 5G în Europa. Cred că mm, înțeleg la ce subiect vă referiți într-un mod subliminal și noi ne dorim uh, o gamă largă de furnizori de tehnologie 5G, deci nu cred că trebuie să ne preocupe uh, evoluția liberă pe viitor și câteva cuvinte privind uh, parteneriatul estic, care a ajuns la a 10-a aniversară și unul din cele mai importante documente care va face parte din declarația amintită este armonizarea pieței digitale uh, din punct de vedere al educației, din punct de vedere al reglementării și al cercetării, astfel încât să avem un teren comun da, am încercat să fiu cât mai succint, uh, domnul Silica Otis. Apreciez întrebarea dumneavoastră și vom uh, continua trilogul pe marginea Europei digitale și aș dori să vă asigur că vom face toate eforturile necesare pentru a progresa, dacă nu pot spune a finaliza, dar a progresa cât mai mult cu aceste dosare din uh, agenda digitală. Domnule Zorine, vă mulțumesc și noastră pentru întrebare. În mod ideal, mi-aș dori să intru mai în, uh, în uh, detaliu pe dosarul de care vă ocupați dumneavoastră, însă ați clarificat și dumneavoastră puțin lucrurile. În ceea ce privește programul Europa Digitală, pot să vă spun că astăzi are loc un trilog tehnic, ceea ce este un semn foarte bun. Mi-ar fi plăcut să pot să răspund uh, la mai multe întrebări, însă dacă credeți că mi-a trecut timpul uh, acordat, uh, Cred că am reușit să răspund majorității întrebărilor adresate, domnul președinte. Dragi colegi, este foarte important să formulăm în mod oficial aceste uh, întrebări. Nu cred că este esențial să auzim răspunsuri la toate întrebările. Sunt sigur că președinția român, uh, român, română a luat notă de întrebările noastre și dau din nou cuvântul uh, domnului ministru Anton. I have one sentence for you. Vă mulțumesc. Uh, doamnei Ernst, aș dori să adresez următorul lucru este foarte important să ne ocupăm de regiunile unde există uh, cărbune, pentru că toată lumea se confruntă în aceste regiuni cu aproape aceleași probleme. Și discutăm, încercăm să profităm de inițiativa Comisiei dedicată regiunilor uh, unde există cărbune, însă considerăm că această inițiativă ar trebui să fie extinsă și mai mult. Aceasta este răspunsul meu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte, dragi colegi, stimați miniștri. Cred că am avut o discuție foarte bună. Poate ar fi trebuit să prevedem mai mult timp pentru această discuție, ne pare rău pentru acest lucru, însă vă mulțumesc pentru intervenții, pentru uh, observații, pentru întrebări. Stimați miniștri, vă mulțumesc pentru cooperare și uh, Cred că în următoarele luni vom avea reuniuni și discuții foarte deschise. colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, domnilor și domnilor, continuăm reuniunea cu reprezentanții președinției române. L avem alături de noi pe domnul Nicolae Hurduc, ministrul cercetării și inovării. Nu se ocupă doar de cercetare și inovare, dar și de cercetare atomică, ITER, spațiu, multe domenii. în toate chestiunile care au legătură cu cercetarea în general. De asemenea, alături de noi este și domnul Nicolae Bădălău, ministrul economiei, responsabil pentru industrie, industria apărării, de asemenea, din nou subiecte uh, importante pentru Comisia ITRE. Take a seat. Uh, dear friends, so Let me say. Dragi prieteni, discuția noastră va fi începută de domnul ministru Hurduc, responsabil pentru cercetare și inovare și aș dori să vă aduc aminte că putem discuta despre programul cadru Orizont Europa pentru cercetare și inovare, programele specifice de implementare a programului uh, Orizont Europa, programul spațial al Uniunii Europene, extrem de interesant și în, din punctul nostru de vedere, și programul de cercetare și pregătire a comunitatea, în comunității europene a energiei atomice și uh, întreprinderea europeană comună ITER și dezvoltarea energiei de fuziune. Deci avem multe chestiuni de discutat și în, dintr-o perspectivă industrială foarte importantă, fondul european de apărare pe care tocmai îl negociem, de asemenea o propunere cu caracter non-legislativ, un plan coordonat pentru inteligența artificială și o strategie europeană industrială. Ambele dosare cu caracter nelegislativ, chiar dacă sunt foarte importantă pentru cetățenii europeni și pentru Parlamentul European. Haideți să începem discuția noastră. Îmi cer scuze în fața celor doi miniștri pentru uh, întârzierea. Începem cu 15 minute mai târziu uh, discuția noastră, însă cred că vom avea suficient timp pentru o dezbatere detaliată. Dacă îmi permiteți, aș da cuvântul domnului Hăduc să înceapă această discuție. Aveți cuvântul. Domnule președinte Buzek, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, sunt uh, deosebit de onorat să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile României, președinției rotatorii, pe domeniile cercetare, inovare și spațiu. După cum uh, știm cu toții, cercetarea reprezintă un uh, motor al dezvoltării tuturor societăților și în cazul Uniunii Europene sunt sigur că domeniul cercetării va fi principalul motor de dezvoltare economică, ceea ce înseamnă, în ultimă instanță, o creștere a bunăstării tuturor cetățenilor europeni. Cercetarea și inovarea, ă, în mod cert, trebuie să rămână motorul ă, central al Uniunii Europene, de propulsie, să spunem, ă, și în acest sens vreau să precizez că Uniunea Europeană are resursa umană necesară, infrastructura necesară pentru a ne menține statutul de lider în domeniul cercetării științifice. Și în acest context, uh, cel mai important dosar pe care îl avem în dezbatere în uh, zona cercetării este fără discuție programul Horizon Europe, program care statuează cadrul legal în ceea ce privește finanțarea cercetării din bani europeni. În uh, dezbaterea noastră sunt în momentul de față, în dezbaterea uh, Consiliului Completului de Cercetare, sunt uh, șapte dosare, dintre care șase alocate pe domeniul de cercetare și unul pe domeniul de spațiu. Așa cum am precizat deja, în uh, zona cercetării, cel mai important asupra dosarul asupra căruia ne concentrăm atenția este Horizon Europe, compus din uh, două secvențe, și anume uh, programul cadru și programele specifice. În ceea ce privește programul cadru, aș dori să subliniez faptul că președinția austriacă a depus eforturi mari pentru accelerarea discuțiilor, astfel încât uh, la doar șapte luni după lansarea acestui dosar, am ajuns să purtăm uh, discuții în trialog. La începutul lunii ianuarie, în 9 ianuarie, a avut loc primul trialog între Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliu. Noi ne luăm uh, angajamentul să depunem același efort în ceea ce privește viteza de avansare acestui uh, program, acestui dosar, astfel încât să putem uh, asigura condițiile necesare derulării efective a programului Horizon Europe începând cu anul 2021. Uh, în ceea ce privește programele specifice, putem menționa faptul că, în mod normal, ele sunt cu uh, un pas în urmă, pentru că sunt în conexiune directă cu programul cadru, <clears throat> așa încât, uh, în mod ideal, ar fi ca să putem obține un uh, acord general parțial până la sfârșitul președinției române. Urmează alte două dosare care uh, sunt conectate de Horizon Europe și anume dosarul EOSC, dosarul European Open Science Cloud și uh, European Institute of uh, uh, Innovation and Technology. Aceste două dosare uh, nu sunt atât de avansate ca programul Horizon Europe. Uh, ele au fost lansate în a doua jumătate a uh, anului 2018, însă sunt și vor deveni cu siguranță doi piloni esențiali ai uh, programului Horizon Europe, în special uh, European Open Science Cloud, care introduce un nou concept, acel uh, concept de Open Science, care va permite accesul la rezultatele cercetării atât zonei universitare și a institutelor de cercetare, cât și zonei productive, întreprinderilor, și chiar uh, uh, uh, persoanelor care lucrează în administrația, locală, așa încât vom putea implementa cu viteză mai mare, deci transpune în practică rezultatele obținute prin cercetarea finanțată din banii europeni. În ceea ce privește Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, aici Comisia a propus câteva amendamente în ceea ce privește regulamentul, astfel încât uh, institutul să devină mult mai eficient în implementarea obiectivelor programului Horizon Europe. Urmează tot pe zona de cercetare două dosare, uh, pot spune puțin mai delicate, pentru că se referă la zona nucleară. Este vorba de Euratom și ITER. După cum știm, uh, o parte dintre statele membre prezintă oarecare reticență legată de utilizarea energiei nucleare și aș dori să subliniez uh, în acest sens că atunci când discutăm de cercetare în domeniul nuclear, nu trebuie să ne gândim neapărat la, adică nu trebuie să ne gândim numai la energia nucleară, ci trebuie să ținem cont și de domeniile conexe în care uh, este implicat, sunt implicate cercetările nucleare, cum ar fi, spre exemplu, domeniul medical și, ca să vă dau un exemplu foarte concret, eh, tratamentul cancerului. Aceste eh, două dosare eh, se află, au fost aduse în atenția Comisiei la sfârșitul lunii decembrie 2018, așa încât vom încerca să accelerăm pe cât putem discutarea lor, astfel încât la fel, în mod ideal, discutăm de cele mai favorabile eh, situații, să putem obține eh, un acord general parțial pe ele până la eh, sfârșitul președinției. Și în sfârșit, ultimul dosar pe care îl avem în dezbatere se referă la problemele de spațiu. Este completul de spațiu. Acest dosar în acest dosar tot așa ne putem, ne putem propune obținerea unui uh, acord parțial, acord general parțial, un PGA uh, pe durata președinției noastre. Este vorba despre o serie de programe de spațiu pe care uh, se operează în uh, momentul de față și aș vrea să amintesc în special uh, Galileo, Copernicus, EGNOS. Uh, sunt programe care dau date referitoare la localizări, la poziționări, informații la nivel de spațiu și aici aș vrea să subliniez că opinia noastră ar fi aceea că aceste programe sunt programe civile și trebuie să rămână programe sub supraveghere civilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat să mă încadrez în cele șapte minute, dar nu m-am am depășit cu două minute, dar sper să nu fie probleme. Thank you very, very much, Minister, for your Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru discursul care a deschis uh, această discuție și acum l-aș ruga pe domnul ministru Nicolae Bădălău să ne țină prezentarea. Vă rog, aveți cuvântul, domnul ministru. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, stimate doamne, stimați domni, am onoarea de a mă afla astăzi printre dumneavoastră pentru a prezenta prioritățile și aspectele principale ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul meu de competență, respectiv competitivitate și industrie, domeniu care este de interes pentru Comisia ITRE. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că președinția României la Consiliul Uniunii Europene este o președinție decisivă din punct de vedere al mandatului Parlamentului European ne revine o responsabilitate de importanță ridicată în gestionarea procesului legislativ. De aceea, eforturile noastre se concentrează pe avansarea dosarelor legislative cât mai mult posibil în primele trei luni ale anului în curs. Prioritățile președinției noastre în domeniul competitivității și industriei vizează strategia industrială a Uniunii Europene, digitalizarea și inteligența artificială, subiecte care de altfel sunt de mare actualitate pe agenda europeană și de o relevanță majoră în contextul economic și social actual. Adaptarea ecosistemelor industriale la digitalizare constituie o provocare ce poate fi transformată în oportunitate pentru creșterea competitivității industriale a Europei pentru următoarea decadă. Transformarea digitală și inteligența artificială sunt principalii factori care vor contribui la conturarea politicii industriale a anilor 2030, pentru care va fi necesar să dezvoltăm abilități adecvate. Comunicarea Comisiei Europene din 7 decembrie 2018, cu titlul Planul coordonat pentru inteligența artificială și anexa la aceasta, abordează de o manieră holistică promovarea dezvoltării și a utilizării inteligenței artificiale MADE în România. Apreciem faptul că această comunicare a Comisiei este structură în următoarele idei. Obiective comune și eforturi complementare, dezvoltarea parteneriatelor publice-private și mai multă finanțare pentru companii, start-up și IMM-uri inovative întărirea excelenței în tehnologii de inteligență artificială, de încredere și difuzarea în masă a acestora. Adaptarea sistemelor de educație și de instruire pentru a pregăti societatea noastră mai bine pentru inteligența artificială. Crearea spațiului de date european este esențială pentru inteligența artificială, inclusiv pentru sectorul public dezvoltarea ghidurilor de etică cu perspectivă la nivel global și asigurarea unui cadru legislativ deschis inovării. Aspecte legate de securitatea aplicațiilor de inteligență artificială și infrastructură și agenda pentru securitate internațională. Comunicarea evidențiază faptul că s-a abordat prioritatea domeniilor de interes public, adică asistența medicală, transportul, mobilitatea, securitatea și energia pentru utilizarea inteligenței artificiale. Apreciem faptul că anexa la planul coordonat privind inteligența artificială menționează cu titlul Dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale MADE în Europa 2018, ceea ce evidențiază dorința ca Uniunea Europeană să se plaseze printre liderii la nivel global care dezvoltă inteligența artificială. Acțiunile care vor începe anul acesta sau anul viitor vor genera activitățile din anii următori în acest domeniu. Între acestea se remarcă intenția ca statele membre să adopte strategii naționale și să stabilească bugetele pe care le alocă până la mijlocul anului 2019 președinția României la Consiliul Uniunii Europene a propus un set de concluzii ale Consiliului pe baza planului de acțiune pentru inteligența artificială, care vor fi supuse adoptării la reuniunea Consiliului Uniunii Europene Competitivitate din 18 februarie 2019. Suntem convinși că aspectele referitoare la inteligența artificială vor fi discutate în mai multe formate ale Consiliului, datorită impactului pe care inteligența artificială îl va avea asupra economiei în următorii ani. Pe durata președinției României la Consiliul Uniunii Europene, vom acorda o atenție sporită industriei, lanțurilor valorice și clusterelor. Suntem cu toți de acord că Uniunea Europeană are nevoie acum mai mult ca oricând de o politică industrială modernă, orientată spre viitor și capabilă să răspundă provocărilor actuale. Acest aspect a fost reliefat și în declarația semnată la Paris pe 18 decembrie 2018 de către 18 state membre cu ocazia zilei de a șase conferințe Prietenii Industriei. Industria europeană, din care întreprinderile mici și mijlocii sunt parte integrată, are nevoie de o politică pe termen lung, cu o viziune de cel puțin până în anul 2030, care să aibă în vedere diversitatea actualei baze industriale și să capteze oportunitățile aferente digitalizării, inovării, decarbonizării, economiei circulare, domenii care sunt determinate pentru viitorul industriei europene menținerea unei baze industriale puternice în Uniunea Europeană, care să asigure crearea de noi locuri de muncă și o pondere semnificativă a produselor cu valoare adăugată mare în exporturi, este esențială pentru competitivitatea economiei europene. Această viziune se află pe agenda noastră europeană și este relevantă pentru România, unde ponderea industriei în PIB este de peste 25%. În opinia noastră este esențială protejarea competitivității industriilor energointensive. Vom continua să promovăm integrarea sistematică a competitivității industriale în toate domeniile de politică ale Uniunii și vom continua să stimulăm dezbaterile atât asupra factorilor care influențează major competitivitatea industriei, cât și asupra provocărilor cu care aceasta se confruntă. Realitatea din zilele noastre demonstrează că nu putem vorbi de competitivitate în absența digitalizării, a inteligenței artificiale și a roboticii. Lumea noastră și a copiilor noștri este din ce în ce mai mult digitală, iar legătura strânsă între găsirea unui loc de muncă și competențele digitale este mai mult decât evident. Avem nevoie de o identitate digitală europeană. În acest scop, investițiile în infrastructură, competențele digitale și inovare sunt o condiție obligatorie. La nivelul Uniunii Europene, procesul de digitalizare a companiilor este în creștere, acesta fiind conștiente de potențialul oferit de soluțiile digitale și de reconfigurarea așteptărilor consumatorilor. În cazul României este relevant că primele companii care au devenit unicorn activează în domeniile IT și comerț online. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene vă propune un set de concluzii ale Consiliului pe tema industriei care urmează a fi prezentate în cadrul Consiliului Uniunii Europene din 27 mai 2019. Acestea vor integra rezultatele dezbatelor care vor avea loc cu ocazia conferinței Zilele Industriei Europene 2019 și în alte foruri precum și opiniile industriei. Sperăm că setul de concluzii pe tema industriei și dezbaterile aferente va orienta viitoarea comisie să prezinte o comunicare tematică pentru politica industrială europeană din perspectiva industriei, care să includă referire la industriile energointensive. După cum știți, abordarea generală parțială a fost obținută sub președinția austriacă și am avut deja primul trialog în data de 16 ianuarie Doresc să profit de această ocazie să, să a, a sublinia că ar trebui să continuăm să construim pe baza acordului nostru recent privind programul european de dezvoltare industrială și în domeniul apărării. Vă mulțumesc pentru atenție și am convingerea că prin acțiunile noastre, prioritățile anterior menționate vor fi promovate adecvat pe agenda europeană. Thank you. Thank you very much. Thank you, both ministers. Mulțumesc foarte mult ambilor miniștri pentru excelentele prezentări pe care le-ați făcut. Vom începe acum discuția. Voi da cuvântul coordonatorilor sau reprezentanților grupurilor politice, începem cu domnul Eller, din partea PPE. Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc domnilor miniștri pentru prezență. Deja cu ocazia președinției austriece din ultimul semestru, cei doi raportori ai Parlamentului European privind programul Orizontul Europa au spus cu toată claritatea miniștrilor de resort responsabili de cercetare că conținutul viitorului program ar trebui să fie mai important decât uh, cer, uh, certurile între miniștri. Tocmai de aceea am făcut o o ofertă excepțională Consiliului de a renunța la temeiul juridic dublu al acestui program, atât în interesul Uniunii Europene, cât și în interesul politicii europene și în interesul agendei pentru inovare din Europa. Nu putem să așteptăm până în anul 2020 dacă ne dorim asemenea uh, ambiții atât de mari, să începem să negociem, să demarăm programul abia în 2020 președintele Macron și șefii de stat uh, cerau, au cerut o Europa inovatoare și uh, nu putem să ne împodmolim în aceste dosare instituționale. Deci, dacă Consiliul va renunța la o parte din prerogativ, dacă va fi dispus să discute o parte aceste dos- acestor dosare până la sfârșitul acestui mandat legislativ, uh, am dorit să păstrăm gentleman's agreement-ul din trecut de a negocia, de a ajunge la un acord politic atât când vine vorba de dosarele care fac obiectul codeciziei și procedurii prin uh, consultare. Drept urmare, raportorii au cerut în mod urgent statelor membre să acorde un mandat clar de negociere președinției indiferent de nivelul, de nivelul acestuia sau de forma care o va lua până la sfârșitul uh, februarie 2019, 2019. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu vom putea ajunge la un acord în prima lectură privind orizontul Europa pe parcursul acestei legislaturi. Dincolo de externalitățile de natură tehnică, uh, Raportorii doresc să insiste asupra faptului că Consiliul a ratat, dacă nu face acest lucru, o fereastră unică de uh, Uh, oportunități și ar uh, preveni continuarea negocierilor necesare pentru instaurarea, uh, demararea acestui program. Deci cerem președinției să încerce să obțină un acord în Consiliu care să ne permită să avem un acord principial pe marginea întregului program. De ce? Pentru că trebuie să garantăm inovatorilor europeni, industriei europene Uh, uh, cercetătorilor europeni că există o adevărată uh, agendă industrială și oamenii din Europa așteaptă din partea noastră să trecem la acțiuni. Vă mulțumesc foarte mult, domnule uh, coleg. Ne-ați transmis un mesaj puternic. Mesajul transmis de dumneavoastră întotdeauna este unul puternic. Domnul Dan Nic are cuvântul. Uh, vreau să-i salut pe domnul Mixtif Hurduc și Bădălău, să le spun că așteptările Eh, din partea Parlamentului European sunt foarte mari. O președinție de doar trei luni și jumătate, timp la dispoziție, nu șase luni, dosare foarte complicate și în același timp vreau să vă spun că această comisie este o comisie care se ocupă cu 80% din economia Uniunii Europene, nu ne ocupăm cu agricultură și transport. În rest, totul de la industria cercetare se află în această comisie. Eh, aș vrea să trec direct la un subiect foarte important. Sunt raportor pe Horizon Europe și uh, uh, cred că acest mesaj trimis de domnul Eller, domnule ministru Hurduc, este un mesaj care trebuie să-l preluați și să-l transmiteți Consiliului. Ne aflăm aici raportori, shadow raportori, uh, la acest, acest important pachet legislativ, mă refer atât la framework program, deci la partea legislativă, cât și la programul specific. Avem, am avut toată deschiderea, am venit cu mare încredere la primul trialog, dar din păcate semnalele care le primim arată că uh, din partea Consiliului nu există această, această dorință de a, de a avea acest uh, proiect uh, terminat, în timpul președinției României cel puțin, ceea ce înseamnă lovitură grea adresată întregii comunități de cercetare europene. Comunitatea de cercetare are nevoie de timp ca să pună în aplicare un program care începe în 2020 și nu să stea să aștepte după anumite jocuri pe care, sincer să fim le înțelegem. Și vreau să fie foarte clar. Știm că președinția României nu poate să subordoneze Consiliul, dar știm că uh, acele state membre trebuie să primească un mesaj foarte clar. Cred că ne apropiem foarte mult de momentul în care INAF is INAF. Deci cred că dacă nu avem uh, uh, un răspuns clar din partea Consiliului, care este calendarul, care sunt elementele de negociere dispus, la care Consiliul este dispus, vreau să vă spun că meciul ăsta, who is to be blame în fața întregii Europe, nu Parlamentul European va pierde. ne am făcut toate eforturile să avem un raport gata în șase luni de zile, am făcut toate eforturile să avem tot ceea ce înseamnă uh, uh, pregătirea și buna deschidere, dar dacă ne vom pierde în hățișul uh, Consiliului uh, de a găsi argumente și scuze, acest lucru nu va fi tolerat de Parlamentul European, indiferent de cei care vor, uh, uh, îi aveți în fața dumneavoastră, este o părere unanimă. Deci nu numai scrisoarea citită de domnul Eller, ci și cele care vi le-am spus, vă rog să le transmiteți foarte clar ca un mesaj foarte ferm din partea noastră. Și sper că la trialogul pe care vom avea săptămâna viitoare să vedem dacă, care este răspunsul Consiliului și ne rezervăm dreptul de a acționa în consecință. Domnule ministru Bădălău, uh, ați vorbit de un lucru care pentru Parlamentul European este de mare importanță, inteligența artificială. A spus că diferența, acest lucru poate să facă diferența între Uniunea Europeană și celelalte mari puteri economice din lume. Dacă puteți să explicitați mai mult pe acest subiect, pentru că Parlamentul European a avut ca preocupare constantă modul în care și cum anume trebuie sprijinit acest uh, uh, programul de inteligență artificială, pentru că în lupta noastră, pentru ca Uniunea Europeană să devină una dintre puterile relevante și uh, cele mai importante din, din lume, inteligența artificială joacă un rol important, alături de alte lucruri pe care noi le-am tratat, cum ar fi programele Quantum și celelalte lucruri. Vă mulțumesc și vă doresc succes pentru ca să puteți să rezolvați aceste lucruri de care depinde și viața și modul în care trăiesc sutele de milioane de cetățeni europeni. Thank you. Thank you very much. On behalf of BCR. Vă mulțumesc. În numele CR, aveți cuvântul, domnule profesor. Domnule președinte. Venisem pentru a interveni, de fapt, la următorul uh, punct, pentru că domnul Toșenovski uh, se ocupă de această chestiune. Doream să iau cuvântul în legătură cu Fondul European de Apărare. Nu știu dacă pot să intervin pe acest subiect. Da? În curând o să, o, o să mă refer imediat la negocierile dificile pe care le avem și aș dori să vă întreb care sunt șansele uh, percepute de președinția României pentru ca până la alegerile europene, de fapt, până la începutul lunii februarie, uh, să fie posibilă redactarea anumitor uh, compromisuri. Nu am uh, reușit să prind decât ultimele cuvinte ale domnului ministru care se referea la faptul cât de important este să ne aducem contribuția la dezvoltarea industriei de apărare europeană. Și eu cred că fondul european pentru a, dedicat apărării ar putea să ofere um, impulsuri de inovare în acest domeniu pentru că acest sector industrial nu se află într-o situație prea bună și ar fi bine dacă am reușit să încheiem acest dosar până la alegerile europene. Și aș dori să aflu din partea dumneavoastră care este să, aș dori să primesc cel puțin o declarație de intenții vis-a-vis -vis de acest dosar. Mulțumesc, doamna uh, Viring are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Stimate domnule ministru Hârduc, vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Intervenția mea are o legătură cu cele spuse de domnul Eller și de domnul Nica și aș dori să vă întreb ce va face președinția României pentru a garanta demararea la timp a viitorului program cadru? Și cred că sunteți de acord cu mine că demararea la timp și conținutul acestui program trebuie să aibă prioritate în fața uh, litigiilor instituționale și celor legate de cadrul legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Salini are cuvântul. Mulțumesc! Cred că Parlamentul European a adoptat un bun mandat de negociere a programului spațial – și știm că mandatul dumneavoastră nu este unul complet. Drept urmare, aș dori să vă întreb când credeți că puteți uh, începe negocierea întregului text uh, privind programul spațial european? A doua întrebare pe care aș avea-o. Noi am adoptat un mandat uh, puternic și clar când vine vorba de părțile componente ale acestui mandat. Insistăm asupra părții în naval, asupra bunei guvernanțe pentru a evita duplicarea unor eforturi și un acces autonom la spațiu. Este o axă importantă pentru noi și am dorit să știm care sunt axele prioritare și pentru dumneavoastră când vine vorba de programul spațial. În al treilea rând, noile programe. În legătură cu acestea încercăm să păstrăm continuitatea pentru anumite programe uh, Um, emblematice, Galileo, Copernicus, uh, EGNOS, de exemplu. Însă trebuie să ne asigurăm că și noile programe, cum SATCOM și altele, vor fi îmbunătățite. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis și de aceste programe. Și în fine, sunteți um, ministrul responsabil și pentru cercetare și aș dori să știu care considerați că există, care sunt sinergiile între programul uh, Horizon uh, Europe și programul spațial european. Mulțumesc, domnul Zorinio are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc celor doi miniștri. Putem să observăm deja importanța acestei chestiuni pentru președinția uh, României ne apropiem de sfârșitul legislaturii actuale, se apropie de asemenea și alegerile europene și nu trebuie să uităm că trebuie să discutăm și viitoarele perspective financiare, cadrul financiar multianual și consider că trebuie să progresăm repede cu toate aceste dosare. Avem nevoie de o abordare uh, cuprinzătoare care să acopere programul Orizontul Europei, uh, Horizon Europe, uh, programul uh, spațial, agenda digitală, apărarea comună, politica, mai ales că se apropie alegerile europene. Trebuie să ne asigurăm în același timp că întărim și mai mult uh, identitatea comună europeană, care ne permit să fim mai activi și pe plan global, care ne permit să transmitem un mesaj și mai puternic, astfel încât, după alegeri, indiferent de rezultatul acestor alegeri, să ne asigurăm că nu va trebui să începem din nou de la zero, că avem deja niște baze uh, bine construite și președinția dumneavoastră trebuie să fie una ambițioasă, să, între, să facă pașii care ne vor permite să ne continuăm activitatea fără nicio problemă după alegeri. Domnul Marinescu are cuvântul. Președinte, uh, Aș vrea întâi să-l scuz pe domnul Carins, șeful nostru din PPE, coordonatorul PPE. Tocmai a fost uh, uh, ales prim-ministru în Letonia. Acesta e motivul pentru care nu e prezent la această uh, întâlnire. Cristian Carins, coordonatorul PPE pe uh, această uh, comisie. Uh, am și eu câteva uh, întrebări. Uh, ITER. ITER este un program de cercetare pe fuziune, deci diferit de energia nucleară. Din păcate, Consiliul a decis să nu uh, avem o, o procedură în codecizie pe acest uh, dosar. Există poziția Parlamentului, bineînțeles. Cred că pentru dumneavoastră n-ar fi foarte complicat să aveți un, uh, o, bineînțeles, un acord parțial, pentru că nu sunt banii uh, prevăzuți. Uh, programul Orizont uh, EU este extrem de important pentru, uh, după cum ați văzut, pentru, pentru toată lumea. Aveți o uh, misiune, după părerea mea, uh, foarte importantă acolo, să asigurați condiții egale pentru toți cercetătorii, în special pentru cei tineri și pentru cei din țările care nu au acces până acum la, nu au avut acces la programele de cercetare, pentru că primul criteriu este excelența și, din păcate, Uh, n-am reușit să introduc în, în uh, dosar o definiție a excelenței care să asigure o uh, egalitate de șanse pentru, pentru toată lumea și v-aș mai ruga în numele și colegului Salini să asigurați în, în programul spațial finanțare pentru EGNOS pentru a acoperi tot teritoriul european. Este foarte important, mai ales că România nu e acoperită în, în totalitate. Pentru domnul Bădălău, aș vrea să știu cum gândiți să asigurați un echilibru geografic în programul de apărare, pentru că este un subiect care se discută foarte mult în, în Parlament, mai ales că este primul program de acest fel și este un program extrem de important. Și al doilea lucru, spuneați despre uh, politica industrială, aș vrea să știu câteva uh, propuneri concrete ale președinției României în, în această direcție, dar concrete, pentru a avea o politică industrială europeană la cel mai înalt nivel. Mulțumesc! Oh, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Dacă permiteți, i-aș ruga pe ambii miniștri să răspundă acestor întrebări și să ne ofere uh, ultimele uh, comentarii în intervențiile lor. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, am să încerc să uh, încep cu problema cea mai fierbinte, cea mai uh, spinoasă, să spunem, legată de modul în care avansează discuțiile în programul cadru. Bănuiesc că domnul doctor Ellers a, dorește să audă un răspuns legat de programele specifice. Uh, și aici aș vrea să precizez că nu pot discuta despre o părere personală, ci trebuie să reprezint uh, părerea Consiliului. Consiliul s-a pronunțat uh, destul de clar în această direcție, dar uh, vreau să spun că programele specifice sunt puternic legate de programul cadru. Deci în discuțiile în trialog care au început deja, Uh, să iau note și despre opiniile reprezentanților uh, Parlamentului European care participă la trialogul de, uh, legat de programul cadru. Deci există o corelație și în, în ultima instanță cele două programe sunt foarte puternic legate între ele programul uh, specific uh, nu poate ieși din parametrii programului cadru, poate că ar trebui să acordăm o încredere mai mare Consiliului și să uh, încercăm să lucrăm în acest mod până când va exista o nouă decizie. În februarie avem de altfel un compet și vom putea ridica, vom putea discuta această problemă. Din punctul meu de vedere, voi încerca să aflu părerea colegilor mei, să vedem care sunt, să negociem, să vedem uh, ce discuții putem purta astfel încât să accelerăm uh, aceste uh, modul de evoluție a dosarelor. Din păcate, noi avem uh, o mică problemă legată de alegerile parlamentare care ne scurtează oarecum, uh, din punct de vedere administrativ, uh, mandatul, dar vom încerca. Păi, atât cât depinde de noi, repet, uh, totul depinde de hotărârea Consiliului, să încercăm să deplasăm lucrurile în uh, această direcție. Uh, legat de programul spațial, pot să vă spun că mâine uh, voi avea o întâlnire cu doamna comisar și vom uh, discuta strategia de abordare, vom vedea care sunt <clears throat> propunerile comisiei legate de programul spațial. Desigur, există, după cum știți, posibilități de integrare a anumitor componente din programul spațial în Horizon Europe Legat de uh, definiția excelenței, dacă am uh, înțeles, uh, Sigur că există acele sisteme, să spunem, sisteme clasice. Scientometria ne permite să ierarhizăm instituții, universități, persoane care sunt uh, implicate în uh, activitatea de cercetare. Deci, din acest punct de vedere, dacă centometria uh, are un caracter destul de precis. Sigur, există și critici legate de uh, principiile centometrice, dar, uh, în opinia mea, se poate defini excelența în funcție de aceste principii. Evident că aici poate n-ar fi lipsit de interes să se aplice poate sistemele de evaluare blind evaluation în care să nu se cunoască uh, persoanele care participă la competiția granturilor. Era o, a fost o propunere în FP7, dacă mi-aduc bine aminte, s-a lucrat așa, dacă există dubii legate de modul în care se atribuie uh, proiectele. Thank you. Uh, thank you. Thank you very much, Minister. Mulțumim, domnule ministru. Mulțumim pentru răspunsuri, mulțumim pentru comentarii. Acum dau, trecem la următorul uh, subiect, industria, inclusiv industria apărării. Domnul ministru Bădălău, aveți cuvântul. Yeah. Uh, answering the questions and giving the last remarks. Voi răspunde răspunsul la întrebări și ultimele observații. Domnule Nicolae Bădălău are cuvântul. Pentru domnul uh, deputat Danica. Să știți că ați fost extrem de optimist cu trei luni și jumătate la președinție ca să avem timp. Părerea noastră e că ar trebui să ne grăbim mult mai mult pentru că perioada va fi mult mai scurtă în care vom putea să rezolvăm majoritatea problemelor. Dar să vă răspund la întrebare, vreau să vă spun că vis-a-vis -vis de inteligența artificială există o preocupare extrem de importantă în cadrul Consiliului. Proiectul a fost elaborat în vaza comunicării Comisiei Europene și a planului de acțiune aferent acestuia adoptat în decembrie 2018. În textul acestora sunt menționate și acțiunile precedente pe aceste teme, derulate pe parcursul președinției austriece și vreau să vă spun că s-au făcut progrese extrem de mari pe perioada președinției austriece în acest domeniu. Concluziile evidențiază importanța ca Uniunea Europeană să se plaseze printre țările care determină crearea inteligenței artificiale la nivel global. Este evidențiată totodată importanța sinergiilor între inteligența artificială și programul spațial european pentru beneficiul cetățenilor europei și a sectoarelor industriale. Este, are un impact major uh, inteligența artificială asupra pieței muncii, unde este abordată și importanța formării profesioniștilor și a inginerilor pentru inteligența artificială, precum și a educației STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică. De asemenea, este menționată perspectiva aplicării ghidului de etică în materie de inteligență artificială, care a fost publicat în formă de proiect la uh, grupul la nivel înalt pentru inteligența artificială. Toate aceste concluzii le avem un lucru și îl uh, propunem să-l adoptăm la reuniunea Consiliului uh, Uniunii Europene din 18 februarie 2019. Mulțumesc. Ok, răspund și la a doua? Să aștept. Pentru domnul profesor Krasnodevski. N-am greșit, ok? It's ok. I'm sorry, but... Uh, vreau să vă spun că materialul era mult mai larg, dar primeam semnale de dreapta să închei mai repede că trecuse în timpul și atunci am încercat să, scurt, să scurtez pentru că, așa cum ați scos în evidență și dumneavoastră, Fondul pe apărare european este extrem de important în uh, privința dosarului legislativ, fondul de apărare, aș vrea să, să vă răspund vis-a-vis -vis de abordarea noastră. După cum știți, abordarea generală parțială a fost obținută sub președinția austriacă și am avut deja primul trialog în data de 16 ianuarie. Ne-a bucurat să primim asigurări din partea Parlamentului European privind disponibilitatea de a încheia negocierile până la jumătatea lunii februarie. Pe această cale aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră Parlamentului European pentru angajamentul pe care l-ați avut face de acest dosar extrem de important. Viteza cum ați procedat la analizarea acestuia atestă ambiție tuturor actorilor cu privire la acest dosar. După cum știți, punctele noastre de vedere par să aibă multe în comun, acesta fiind motivul pentru care considerăm că este în sarcina noastră să identificăm o soluție de compromis care să răspundă preocupărilor noastre și, cel mai important, să facă Fondul European de Apărare să lucreze pentru Uniunea Europeană. Doresc cu să profit de această ocazie pentru a sublinia că ar trebui să continuăm să construim pe baza acordului nostru recent privind programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării. Aici aș vrea să să-i răspund și domnului Marinescu o întrebare, vă spun sincer, destul de dificilă vis-a-vis -vis de așezarea geografică sau cum va influența fondul de apărare a, geografic pe, având ca aspect Uniunea Europeană. E o întrebare la care aș vrea să vă răspund că totuși există o negociere între țările membre ale Uniunii uh, Europene. Noi încercăm în fondul ăsta să creăm un fond la care să aibă bază absolut toate țările membre, cercetare, producere, etc., dar urmând ca țările membre totuși să aibă negocieri între ele vis-a-vis -vis de capabilitățile și de modul cum le vom așeza geografic și în funcție de pericolele care sunt în uh, imediata apropiere e mult mai complicat și dumneavoastră știți că subiectul ăsta e mult mai delicat și din alte puncte de vedere vis-a-vis -vis de, de așezarea geografică, mai ales pentru unele țări care... Dar uh, eu sunt convins că la nivel european vor exista parteneriate pe care trebuie să le dezvoltăm vis-a-vis -vis de, de fondul de apărare. La, pentru domnul Marinescu, vis-a-vis -vis de industrie, de strategia industrială. Știți foarte bine că până acum uh, un an sau doi ani, politica Comisiei a fost ca industria să facă parte din fiecare zonă. În momentul când mediul era zona de industrie. Acum există o, o înțelegere și există o voință de a face industria un sector separat pe care să discutăm cu un sector principal pe care să putem discuta, nemai împărțind-o pe alte sectoare în care erau uh, industrie. Este un proiect extrem de important și este un proiect care ar trebui să cuprindă absolut toate țările europene sau va cuprinde toate țările europene, începând de la producerea energiei până la producerea elementelor cu valoare adăugată mare. Dacă nu sunteți mulțumit, mai spuneți-mi și intru în, în detalii. Mulțumesc mult! Okay, uh, thank you very much. Uh, well, uh, both... Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc ambilor miniștri pentru prezența lor alături de noi la începutul președinției României. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru observații și aș dori să vă aduc aminte că ceremonia oficială de deschidere a președinției României astăzi, va avea loc astăzi în Parlamentul European, în aceeași aripa clădirii, Ian, la etajul 3, la orele 18.30. Deci, peste o oră și 40 de minute. Deci, peste o oră și 40 de minute, la etajul 3, un etaj mai sus față de unde ne aflăm. Noi acum suntem la etajul 2. Va avea loc ceremonia oficială deschiderea președinției României. Mulțumesc domnilor miniștri. Sunt sigur că vom coopera foarte bine în următoarele luni și cred că aveți dreptate. Ar trebui ca în uh, februarie, în uh, prima jumătate a lunii februarie, să fim gata cu totul. Deci nu mai avem la dispoziție decât câteva săptămâni. Însă cred că putem să ne descurcăm. Noi suntem pregătiți. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Permiteți-mi să vă strâng mâinile. Uh, dear friends, let us go to the next point in our... Dragi prieteni, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o, un raport privind uh, negocierile în desfășurare interinstituțională. Primul punct de pe ordinea de zi este unul de care se ocupă colegul Silicotis, refolosirea informațiilor din sectorul public și cred că aveți vești extraordinare pentru noi, domnule Silicotis. Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi relativ succint. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și asistenților lor. Aș dori să mulțumesc de asemenea și secretariatului Comisiei ITRE pentru sprijinul pe care ni l-a oferit. Am lucrat împreună ca o echipă, ceea ce ne-a permis să atingem principalele obiective ale Parlamentului European. Am obținut un text care garantează pentru societate, în general pentru cetățeni, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru întreprinderile nou înființate, startup-urile, accesul la informațiile din uh, sectorul public. Am reușit să îmbunătățim protecția datelor cu caracter personal am reușit să aliniem această directivă cu regulamentul privind uh, protejarea datelor. Am încercat de asemenea să creăm uh, o egalitate de șanse între companiile care fac obiectul acestei directive și cele care sunt excluse din sfera de aplicare a acestei directive, pentru că atât Consiliul cât și Comisia au ținut cont de uh, argumentul susținut de noi privind necesitatea efectorii unei evaluări a impactului. Am acceptat eliminarea articolului 1, însă în același timp cerem statelor membre să extindă uh, aplicarea acestei directive și uh, asupra societăților comerciale din sectorul uh, privat. Am cerut și am obținut ca accesul acestei informații să fie unul gratuit, uh, societatea avea acces la baze de date care conțin informații de calitate, chestiuni importante pentru viața cotidiană a cetățenilor, statistici uh, referitoare la mediul înconjurător și din acest punct de vedere vom, vom avea un grad mai mare de transparență. Este de asemenea important faptul că Parlamentul European va avea un cuvânt de spus când vine vorba de modul în care vor fi definite, vor fi alese aceste categorii prin viitoarele acte delegate care vor, uh, care vor extinde lista categoriilor respective. Lista va putea fi extinsă doar prin intermediul unui act delegat, ceea ce presupune consultarea tuturor părților uh, interesate și uh, Uh, în niciun caz uh, lista nu poate fi scurtată, categorii să fie scoase de pe lista respectivă. Am acceptat uh, de asemenea un act de punere în aplicare despre cum vor fi alese aceste baze de date de înaltă valoare, astfel încât autoritățile publice să aibă și ele o, un mod de a influența modul de punere în aplicare a acestei directive. Deci, în concluzie, pot să vă spun că reformarea acestei directive este foarte importantă pentru noua economie digitală. Aș dori să mulțumesc și președintelui Comisiei noastre pentru sprijinul său pe parcursul uh, dialogului tripartit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ar trebui să mai adaug, poate, faptul că ieri la ora 5 uh, după masă am încheiat negocierile. Mulțumesc, îți mulțumesc, Neoclis, pentru prezentarea acestor uh, rezultate excelente din punctul de vedere al Parlamentului European. Mulțumesc din nou. Următorul punct pe ordinea de zi, uh, domnul Nica, Orizontul uh, Europa. Unde ne aflăm? Nicăieri. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta a fost subiectul pe care tocmai l-am uh, dezbătut cu ministrul român responsabil pentru cercetare. Nu avem o problemă cu președinția, ci cu anumite state membre, cu anumite servicii ale Consiliului, pentru că acestea au decis să pune sub semnul întrebării temeiul juridic al acestei decizii nu-și doresc ca Parlamentul European să participe la o procedură de codecizie, ci doar să fie consultat, ceea ce este, desigur, inacceptabil pentru Parlamentul European și mesajul pe care l-am transmis astăzi, cerând ministrului uh, de certa, de, român de cercetare să-l transmită mai departe Consiliului, se referă la aceste obstacole iraționale. Nu văd care este motivul pentru care Consiliul refuză adoptarea unui program atât de solid și uh, nu dă dovadă de nicio intenție de a încheia aceste două, aceste două dosare. Nu a fost o cerere uh, extraordinară din partea Parlamentului European. Am cerut pur și simplu să respectăm aceeași procedură ca și în cazul Orizont 2020. O să, dragi colegi, o să vă țin la curent pentru că al doilea dialog tripartit este prevăzut pentru marțea viitoare noaptea. Începem la ora 9 uh, prim, uh, și preconizăm să încheiem la ora 6 dimineața. Dacă este... Am prevăzut să avem 4, dacă va fi necesar, 4, 5 uh, asemenea dialoguri tripartite și obiectivul nostru este să ajungem la un acord cu Consiliul, pentru că, mai mult sau mai puțin, Comisia este de partea noastră, inclusiv vis-a-vis -vis de acest litigiu legat de temeiul, uh, temeiurile ju, uh, juridice. De celălalt temei juridic se ocupă domnul Eller. Și dacă Consiliul crede că s-ar afla într-o poziție mai bună discutând cu viitorul Parlament. Se înșală pentru că viitorul Parlament s-ar putea să dorească să înceapă întregul dosar de la zero. Viitorul uh, Parlament are libertatea de a decide orice din acest punct de vedere și nu cred că este o idee bună să amânăm mai mult de un an uh, uh, acest dosar pentru că mm, știți, în acest an nu va fi inaugurată o nouă comisie, deci, domnul președinte, un nou comisar, da, un nou comisar și o, o nouă comisie, dispus să schimbe totul. Da, da, da. Nu comisia se va schimba și funcționarii se vor schimba și experiența noastră din 2014 este un motiv în plus să, să credem că noua comisie și noi funcționari din comisie nu vor reuși să își înceapă activitatea mai devreme decât uh, de, de, de noiembrie, în cel mai fericit și optimist uh, scenariu. Deci sunt uh, întârzieri nerezonabile pe marginea unui dosar care nu este unul politic, ci unul tehnic pe care nu există divergențe din partea Parlamentului, din potrivă unanimitate, soluții convenite cu care toată lumea este de acord. Din păcate, aceasta este situația. Și care ar fi sfatul dumneavoastră, întreabă domnul președinte, ce ar trebui să facem? Să așteptăm să vedem care va fi situația cu ocazia trilogului de marți seara, dacă se va schimba atitudinea Consiliului sau nu și o să vă țin la curent dacă e nevoie de pași ulteriori. Avem un uh, plan de rezervă, un plan B, chiar și un alt plan de rezervă, un plan C. Și poate săptămâna viitoare vom ști dacă este posibil un dialog constructiv cu Consiliul sau nu. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Massimiliano Salini, ne aduceți vești mai bune? Da, negocierea de care mă ocup eu este una bună. Sunt foarte satisfăcut și trebuie să recunosc că în ceea ce privește spațiul, există, în aceeași barcă se regăsesc toate cele trei instituții, Consiliul, Parlamentul uh, și Comisia Europeană. Avem o, o problemă minoră legată de sarcinile, competențele trasate Comisiei Europene și noi agenții, însă sunt optimist, mai ales după primul dialog tripartit, că vom putea ajunge la un acord. Am avut un număr imens și avem un, un număr imens de întâlniri tehnice înaintea celui de-al doilea dialog tripartit care va avea loc uh, în a doua jumătate a lunii februarie, în jurul uh, datei de 20 februarie probabil. Și după cum am spus deja în reuniunea anterioară, mandatul uh, Parlamentului European este unul puternic. Așteptăm un mandat, adoptarea unui mandat și de către Consiliu și din păcate nu știu că trebuie să așteptăm pentru adoptarea acestui mandat de către Consiliu. Obiectivul nostru este unul foarte clar, se referă la accesul la spațiu, la guvernanță și așa mai departe. Vom continua discuțiile cu ocazia reuniunilor tehnice și trebuie să recunosc că sunt optimist eu personal, nu știu dacă și dumneavoastră, dar cred că am putea încheia într-o primă lectură acest dosar. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă spun că titlul complet al programului este stabilirea unui program spațial a Uniunii și a unei agenții a Uniunii Europene pentru programul spațial. Deci vă mulțumesc, stimate coleg, pentru observațiile și comentariile dumneavoastră. Dacă nu există observații legate de cele spuse dumneavoastră, putem trece la următorul subiect, uh, înființarea unui uh, fond uh, european de apărare și dau cuvântul uh, domnului Krasnodiepski, raportorul nostru, vă rog. Vă mulțumesc. Am avut deja în data de 16 ianuarie primul dialog tripartit. A durat relativ puțin, doar 3 ore. Ministrul român al economiei era prezent doamna comisar Biancovska. De asemenea, și am început cu articole mai ușoare, chiar dacă ne dorisem să parcurgem toate articolele. Dacă este să ne gândim la rezultatele obținute, cred că am reușit să obținem multe uh, compromisuri. Am convenit, am avut un schimb de opinii pe marginea obiectivelor pe care ar trebui să le urmăresc acest fond uh, european de pentru apărare, Consiliul a acceptat uh, cerințele Parlamentului European din multe puncte de vedere. Există divergențe de opinii când vine vorba de anumite accente. Consiliul își dorește mai multe priorități uh, regionale. Parlamentul dorește să insiste pe autonomia strategică a Uniunii în întregimea sa, însă cred că aici putem lucra uh, conlucra mai bine. Un alt subiect a fost cel al bugetului și, din acest punct de vedere, am uh, convenit că nu putem discuta și decide acum bugetul. Parlamentul European nu dorește să permită uh, un transfer de uh, fonduri între, între diferitele fonduri europene pentru că obiectivele acestui fond nu ar trebui să fie confundate cu obiectivele uh, militare. Și o altă chestiune importantă, Parlamentul European dorește ca în buget să existe o definiție foarte clară a tehnologiilor de vârf din acest domeniu și negocierile cred că vor mai dura pe marginea acestui punct. Un alt subiect a fost implementarea și formele de finanțare. Parlamentul European a apărat ideea ca acest fond să fie administrat direct de Comisia Europeană. Consiliul preferă o soluție indirectă, o administrare indirectă a acestui fond pornind de la principiu că în anumite cazuri uh, Comisia Europeană ar putea să permită o asemenea uh, administrare indirectă, partajată. Am discutat de asemenea chestiunea costurilor indirecte și toată lumea a considerat că trebuie să fie găsită o soluție suficient de flexibilă, astfel încât uh, să se țină seama de caracteristicile, caracteristicile specifice pentru întreprinderile mici și mijlocii și nu am ajuns la un acord uh, despre cum ar trebui să fie împărțite costurile indirecte. Uh, Consiliul își dorește o proporție de 50%. Parlamentul uh, cântărește posibilitatea introducerii a două modalități de, de, de, de contare. Limita ar trebui să fie oricum una mai mare decât 50% sau chiar să nu fie impus uh, niciun fel de limită. Și apoi a, a fost discutată chestiunea uh, selectării proiectelor. Există păreri divergente privind criteriile suplimentare, care trebuie să fie luate în seamă. Consiliul a făcut o propunere privind aceste uh, criterii suplimentare. Este vorba de nivelul de colaborare între statele membre. Avusesem um, problema interpretării acestei propuneri și așteptăm uh, o, uh, precizări din partea Consiliului în acest sens. Acum, negocierile continuă în mod intens la nivel uh, tehnic. În data de 5 februarie va avea loc o următoare reuniune în cadrul dialogului tripartit și ar trebui să mai amintesc un lucru. Cea mai mare problemă s-a regăsit în uh, Curtea Parlamentului European și anumiți uh, colegi au exprimat dubii vis-a-vis -vis nu doar de acest dialog tripartit, în ce măsură pot fi continuate negocierile dacă anumite chestiuni nu sunt clarificate, cum ar fi cadrul financiar multianual, situația statelor terțe, Uh, reglementată prin articolul 5, de exemplu, anumiți colegi nu pot accepta decizia pe care am luat-o deja, însă noi ne-am dorit să ne încheiem activitățile pe durata acestei legislaturi, deci nu cred că are rost acum să punem sus semnul întrebării decizia pe care am luat-o în trecut nu putem să ne pronunțăm pe buget, dar chiar și în aceste condiții cred că putem să ne încheiem uh, activitatea și putem încheia acest uh, dosar. Este ceva ce ne deranjează pentru că aceste negocieri se desfășoară în spatele ușilor închise, însă cred că această problemă ar putea fi rezolvată prin discuții bilaterale. În ceea ce privește mecanismul de conectare, de interconectare a Europei, suntem de acord vis-a-vis -vis de soluția potrivită. De la bun început a fost clar că este nevoie, că este o propunere uh, rezonabilă și aceasta este, de fapt, și direcția luată de avizul serviciului juridic, care ne-a confirmat că putem să încheiem um, acest uh, dosar în cadrul care ne-a mai rămas la dispoziție. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc pentru aceste explicații importante pentru, pentru comisia noastră. Mm, mai ales din punctul de vedere al încheierii acestor uh, negocieri și ajungerii la un uh, vot în uh, Parlamentul European. Și am ajuns acum la punctul 17, mm, mecanismul de interconectare a Europei. Raportoarea este doamna Virkunen, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am început uh, trialogurile ieri. Este un raport comun uh, între comisiile TRAN și ITRE. Nu mă aștept să avem probleme foarte mari, pentru că Parlamentul și Consiliul au poziții destul de apropiate. Ieri ne-am uh, concentrat mai ales pe chestiunile de transport, chestiuni orizontale, iar săptămâna viitoare la reuniunea tehnică vom vorbi despre și despre energie în, și pe chestiuni digitale. În ceea ce privește digitalul, nu cred să întâmpinăm dificultăți foarte mari. La energie, după cum știți, avem acum un element uh, nou, proiectele transfrontaliere pentru energie regenerabile. După cum uh, vă amintiți, uh, Comisia propunea ca 10% din fondurile pentru energie să meargă la proiectele regenerabile. Comisia noastră a mărit procentul la 15% și la plenară s-a votat pentru 20%. Uh, poziția Consiliului este și uh, ea mai mare decât cea a Comisiei, cu 15%, deci poate că e loc de discuții și credem că vor fi și alte aspecte legate de energie pe care le vom discuta. Vom mai avea încă două uh, trialoguri. Vom mai avea și în martie reuniuni comune, TRAN-ITRE. Vom încerca să ajungem la plenara din aprilie, dar am avut până acum un singur dialog, însă vom mai uh, planifica reuniuni tehnice. Este posibil uh, la nivel tehnic să ajungem la compromisuri, cred eu. Uh, thank you. Thank you very much, Anna. That's all? Okay. So I understand the, the, the first meeting yesterday, first trial. Eh, prima reuniune eh, tripartită de ieri a fost dedicată în mare parte transportului, următoarea va fi eh, dedicată ITRE. Apropo, domnul Marinescu este responsabil pentru TRAN, din câte știu, este și membru de plin la Comisia ITRE, deci e o situație foarte fericită pentru noi. Bine, mulțumesc foarte mult, Hanna, pentru prezentare. Sper că totul va merge, va decurge cât se poate de lin și uh, suficient de repede ca să putem încheia dosarul în această legislatură. Am încheiat și punctul 17, dragi colegi, trecem la punctul 18, schimbul uh, de opinii cu domnul Julian King, comisar european pentru Uni- Securitatea Uniunii, Uniunea Securității uh, în legătură cu bugetul pentru uh, cercetări în domeniul securității din uh, următorul CFM. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule comisar. Este foarte important să discutăm bugetul pentru cercetări în domeniul securității în următorul CFM. E important pentru Parlament și nu numai, ci pentru toți cetățenii europeni acest subiect dorim să ne spuneți câte ceva despre rezultatele și uh, stadiul um, programului european de cercetare pentru dezvoltare. srp ul este uh, finanțat din șapte programe de cercetare și uh, programe cadru și uh, Orizont 2020, care este al optulea program cadru. Uh, Vizita dumneavoastră este um, foarte oportună pentru că sunt în derulare negocierile la Horizon Europe și, în general, fondul nostru pentru apărare este, din multe puncte de vedere, uh, diferit, însă nu chiar atât de diferit. Discutăm fondul de apărare din perspectiva industrială sau bugetul pentru cercetare în domeniul securității în programul cadru. Domnule comisar, vă dau cuvântul. Onorați, domnule președinte, onorați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-a oferit ocazia de a discuta cu comisia dumneavoastră. Știu că vorbesc cu uh, deputați cu experiență extinsă în acest domeniu și sper să învăț și eu uh, câte ceva din uh, acest schimb de opinii, schimb de vederi, ca și oricine altcineva. Mă bucur să discut aceste subiecte cu dumneavoastră pentru că ele sunt importante, vă preocupă, e important să avem acest schimb de opinii și sper că vom uh, descoperi că suntem în mare parte de acord. Și în această speranță, permiteți-mi să încep, să fac un pas înapoi și să privesc înainte. Știu că știți deja, pentru că am discutat cu dumneavoastră în bilaterală, că ne confruntăm cu uh, una, o amenințare complexă, schimbătoare, și uh, mă ocup de 2 ani de zile de acest uh, dosar. Toate aspectele eforturile noastre din, din domeniul Uni Uniunii Securității, fie că vorbim despre combaterea terorismului, fie că încercăm să combatem uh, radicalizarea, fie că facem uh, securitate cibernetică clasică, adică atacuri cibernetice împotriva sistemelor și platformelor noastre, împotriva infrastructurilor noastre, sau uh, că e vorba de uh, noi amenințări permise de mediul cibernetic, faptul că oamenii folosesc interconectivitatea noastră cibernetică pentru a ne face rău, pentru a ne ataca procesele democratice și instituțiile democrate, democratice, precum și să nu nu uităm, crima organizată, pe toate aceste fronturi s-a tot schimbat uh, aspectul amenințărilor. Amenințările evoluează și noi trebuie să ne schimbăm și să Uh, ne dezvoltăm răspunsurile. Cercetarea în domeniul securității face parte integrantă din uh, aceste eforturi. E important să existe resursele necesare, să fie bine organizată și să ne gândim, să planificăm în avans cum să facem cercetarea în domeniul securității. De aceea mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru angajamentul de care a dat dovadă, pentru că eu cred că mergeți în aceeași direcție. Vă gândiți cum putem uh, construi uh, cercetare în domeniul securității care să ne servească interesele având în vedere uh, circumstanțele în continuă schimbare. Trebuie să rămânem la curent cu amenințările și provocările care evoluează constant. Trebuie să avem cercetare în domeniul securității care să fie bine orientată, um, care să servească necesităților practic practicienilor, celor care creează politici și nu numai. Este foarte important acest lucru și sper că sunteți de acord cu mine pentru că există um, o pondere importantă a banilor pentru cercetare uh, de la Uniunea Europeană. Uh, cele două uh, sumele la care v-ați referit din programul cadru 7 și 8 reprezintă um, fonduri publice pentru Uniunea Europeană și um, E vorba de o proporție mult mai importantă decât în alte domenii ale cercetării. Uh, în programul Horizon sunt vreo 10-15%, deci 15 față de 50% cât uh, avem uh, în domeniul cercetării pentru securitate. Se dovedește că, în practică, mai multe state membre depind aproape în întregime pe finanțarea din partea Uniunii Europene pentru cercetarea în domeniul securității, pentru a-și derula aceste activități. Deci avem uh, răspundere um, să facem bine această parte din programul Horizon. Sunt și um, avantaje pentru uh, efectuarea de cercetări la nivel european, pentru că impactul este mai mare odată că ne permite să uh, abordăm uh, natura transfrontalieră, transnațională a multor amenințări de securitate cu care ne confruntăm și uh, ne asigurăm că uh, rezultatele cercetărilor sunt relevante și sunt disponibile în întreaga Uniune Europeană. Abordarea europeană ajută de asemenea la menținerea și dezvoltarea unei industrie de securitate de succes în Europa, deși cred că aici mai avem provocări. Um, când funcționează aceste lucruri, uh, se păstrează locuri de muncă și se asigură autonomia de acțiune a Uniunii Europene în acest domeniu. Cheltuielile europene au valoare adăugată foarte mare. Um, finanțarea în domeniul medicinei legale pentru adunarea, um, colectarea dovezilor în anchete criminale și penale și așa mai departe sunt unele dintre ele. Um, nu numai că finanțarea trebuie, continuă în următoarea perioadă de finanțare, dar se și consolidează pentru Horizon Europe și sper că sunteți de acord că așa este. Uh, Programul nostru de uh, cercetare pentru securitate se concentrează pe trei chestiuni. Revenirea după dezastru, uh, uh, abordarea amenințelor neclarale biologice, chimice și de altă natură, um, securitatea și securitatea cibernetică. La securitate intră și terorismul. La revenirea după dezastre ne continuăm să ne îmbunătățim capacitatea de a răspunde, de a preveni, de a răspunde și de a ne reveni după uh, Uh, dezastre, precum uh, incendiile de păduri, cum am văzut uh, recent în Portugalia și în alte state membre, atacurile chimice malicioase, care credeam mulți că erau de domeniul trecutului, dar uh, din nefericire uh, s-a dovedit că nu este așa, după cum am văzut uh, ce s-a întâmplat la Salisbury în Regatul Unit. Trebuie să continuăm să îmbunătățim protecția și securitatea spațiilor publice și infrastructura critică. Există o cerere importantă din partea autorităților din toate statele membre Uh, printre care și autoritățile politice și de la nivel municipal, uh, pentru a lucra împreună cu ei, pentru a-și uh, construi capacitatea de revenire. Um, nu trebuie să o spun eu asta, dar oamenii au devenit extrem de conștienți de riscurile clasice și cibernetice, și uh, se cere ca statele membre să lucreze împreună și alături de noi pentru a aborda aceste provocări. Uh, acest lucru va presupune dezvoltarea de noi tehnologii, uh, dar trebuie să înțelegem și mai bine factorii umani, ce este în spate, ce îi împinge pe oameni să devină radicalizați. Dacă putem înțelege mai bine tiparele comportamentale după atacurile teroriste pentru a ne putea îmbunătăți răspunsul, reacția cei care acordă primul uh, răspuns, primul ajutor victimelor. Și cetățenii își aduc contribuția la cercetările pentru securitate, asigurând că tehnologiile sunt dezvoltate într-un mod uh, compatibil cu așteptările lor și pentru a-i asigura pe cetățeni că întotdeauna uh, lucrurile se vor face așa în conformitate cu drepturile fundamentale, cu respectarea datelor private, personale și în cadre etice. Pentru că politica de securitate trebuie să fie bazată pe respectarea valorilor um, fundamentale, altfel pierdem sprijinul publicului. Putem să îmbunătățim uh, impactul uh, cercetării din domeniul securității uh, încadrând-o într-un proiect de dezvoltare a capacităților, identificând nevoile de a, des, de a găsi soluții. Punctul de plecare este ca cei care sunt primii, de, primul ajutor, forțele de ordine, să definească capacitățile de care au nevoie pentru a aborda viitoarele amenințări de securitate. În cadrul actualului Orizont 2020, proiectele de securitate trebuie să includă ca participanți pe practicieni. Acest lucru a fost uh, un succes, ne-a permis să aliniem cercetările la nevoile practicienilor și trebuie să ne asigurăm că vom face în continuare la fel și pe viitor. Cred de asemenea că agențiile uh, europene, uh, care au foarte mult succes, Europol, uh, cu paza de grență și de coastă europeană, pentru a menționa doar două, ar trebui să fie implicate mai mult în identificarea nevoilor de capacități la nivel european și în consilierea pentru proiecte de cercetare. Și de asemenea să joace un rol în desfășurarea rezultatelor, în aplicarea rezultatelor acelor cercetări. Sunt în uh, desfășurare uh, discuțiile interinstituționale și Comisia dumneavoastră a uh, propus să divizăm clusterul societății inclusive în două clustere separate. În noul cluster, Societatea Sigură, ați propus să avem mai mult detaliu în activități, introducând zone noi de intervenție, la, ca de exemplu la organizarea granițelor, și uh, la uh, tratarea produselor contrafăcute și uh, prevenirea conflictelor. În ceea ce ne privește, noi susținem un cluster separat care să acopere societățile sigure și analizăm propusele amendamentele propuse pentru diferitele activități. În continuare, această comisie a propus ca acest clas referitor la societățile singure să primească 2% din bugetul total Horizon Europe, dacă am înțeles eu bine. Desigur, va trebui să așteptăm uh, rezultatul discuțiilor interinstituționale în legătură cu uh, CFM-ul. Dar uh, cred că propunerea Comisiei și raportul Parlamentului asigură baze excelente pentru a ne asigura finanțare adecvată pentru cercetarea în domeniul securității în viitor. În continuare, pentru că ați menționat, eu că e un subiect foarte important pentru Comisie, vreau să mă refer și la cercetarea în domeniul apărării. Horizon Europe asigură, după cum știți, temeiul juridic pentru cercet- programul de uh, cercetare în domeniul apărării, în chestiuni din tratat, uh, va face parte și din Fondul European pentru Apărare, care este uh, finanțat uh, cu 4 milioane prin Fondul European de Apărare. Deci există sinergii, aceste sinergii trebuie să ne asigurăm că funcționează între Fondul European pentru Apărare și Horizon Europe și să ne asigurăm că atât cercetările civile cât și cele din domeniul apărării se derulează fără duplicate, fără paralelisme. Dar am înțeles că doriți să existe o distinție clară între cele două programe. Vreau să mulțumesc Parlamentului și acestei comisii, în special pentru activitatea derulată, pentru că aveți uh, un interes permanent și că susțineți mereu uh, partea legată de cercetare în domeniul securității acestui program. Acest lucru contează foarte mult și ajută să ținem, să asigurăm sănă, siguranța cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru uh, această prezentare foarte clară și foarte deschisă. E foarte important să știm uh, în măsura posibilului în ceea ce privește finanțarea uh, cercetărilor în domeniul securității. Este uh, important să știm cum stau lucrurile. În numele PPE-ului dau cuvântul domnului Eller. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Activitățile dumneavoastră și uh, um, cuvintările dumneavoastră din ultimii ani ne arată uh, cât uh, de mare păcat este că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană. Apreciem uh, această relație între Comisie și uh, Parlament. Uh, e a treia oară când Parlamentul uh, stabilește un program specific de cercetare, e bine să-l separăm de claserul original, inițial. Aș vrea să mă refer pe scurt la ce am adăugat noi, eu, la această acest dosar. V-ați vorbit, ați vorbit despre protecția granițelor, și zonele de intervenție. Ați vorbit despre produsele contrafăcute. Acestea reprezintă o pierdere foarte mare, cauzată pierderi mari economiei econom europene. Este una, o amenințare care nu este foarte bine înțeleasă, pentru că experții estimează, de exemplu, că din farmaceuticile cele europene vândute cetățenilor europeni nu sunt originale, sunt de origine obscură și sunt un pericol pentru sănătate. În al treilea rând, vedem că infracțiunile cu risc mic sunt folosite tot mai mult pentru finanțarea terorismului, tocmai de aceea le subliniem. Nu ați menționat încă promovarea coordonării, cooperării și sinergiilor. Ne-am renoit propunerea că ar avea sens să cooperăm mai mult între instituțiile europene fie că e vorba de instituțiile Comisiei sau instituții europene precum Europolul. Dar fiindcă avem un program de cercetare de câteva sute de milioane și simplul fapt că finanțăm Centrul Cibersecuritate al Europol cu suma modică de 5-10 milioane de euro, depinde unde, în ce categorie băgați această sumă. Are sens să alocăm uh, acestei instituții uh, o anumită sumă. Poate direcția dumneavoastră generală poate să acționeze în baza acestui regulament sau să-l abordeze, dar cred că are sens să oferim bugete și instituțiilor europene precum Europolul. Acest lucru a ieșuat din cauza miniștilor cercetării care se teamă, tem că renunță la prioritizarea programelor de cercetare. Dar uh, Europol pierde uh, posibilitatea de a face cercetări uh, mai ales în domeniul public, unde nu există un interes pe piață. Cred că trebuie să avem în vedere și acest lucru. Uh, ultimul lucru la care doresc să mă refer este bugetul. V-ați referit la cei 2%. Uh, acest procent înseamnă că am crescut semnificativ bugetul. În urmă cu 15 ani am început cu un buget de 50 de milioane de euro pe trimestru. Acum uh, am crescut suma la 2% din buget. Înseamnă o creștere moderată a finanțării, dar oricum uh, foarte vizibilă. La primele reuniuni, nu pe buget, dar pe fond, părea că Consiliul și Comisia sunt de acord că trebuie să subliniem uh, programul de cercetare în domeniul securității. Mulțumesc. Domnule Krasodevski, domn profesor Krasodevski. Da, am o întrebare legată de ceea ce spuneți la finalul discursului dumneavoastră, și anume că făceați o distinție clară și importantă pentru Parlamentul European, și anume distinția între cercetarea pentru apărare și Fondul European pentru Apărare și uh, Orizont Europa. Am o întrebare. Credeți că în practică este posibil să existe această distinție? Pentru că este clar ce înseamnă produsul clasic al industriei pentru uh, apărare, tankuri și așa mai departe. Însă În ceea ce privește uh, contextul securității cibernetice, cum se poate face această distinție? Îmi imaginez că multe dintre cercetările ce vor fi efectuate în contextul uh, Orizont Europa vor fi relevante și pentru obiectivele apărării. Creți așadar că în practică pe viitor uh, chiar uh, se poate face această distincție? Chiar putem păstra această distincție? Cred că pentru Parlament a fost foarte important să există o divizare strictă între uh, fondul social, fondul de coeziune, deci banii aceștia să nu fie uh, folosiți uh, pentru susținerea industriei apărării. Însă, în ceea ce privește Orizont Europa, uh, mai ales uh, în aceste noi uh, domenii, de exemplu securitatea cibernetică, ați menționat uh, de altfel și amenințarea aceasta a influenței proceselor democrate din Europa, în statele noastre, mă gândesc că poate ar fi greu de păstrat această distinție, ipotetic vorbind. Însă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră personală în legătură cu acest subiect. Paul Rubic. Yes, first of all, many thanks. Uh... Mai întâi vă mulțumesc mult. Cred că e un subiect uh, important, uh, căci există niște amenințări care uh, sporesc într-o manieră destul de dinamică. Am văzut în Parlamentul European prin intermediul Comitetului STOA, care este un comitet tehnologic, tehnic și de evaluare a noilor tehnologii. Am văzut că ei au făcut um, un studiu legat de violență și algoritmii folosiți pentru știrile false. Uh, s-a cartografiat uh, această informație și cred că este un fapt absolut uh, crucial căci lucrurile evoluează foarte repede. În ce privește știrile false, sunt politicieni serioși care au încredere în jurnaliști și apoi ajung să aibă probleme Întrebarea cheie este activitățile de securitate în legătură cu Orizont 2020 ar trebui să intre și în uh, capitolul uh, uh, legat de proprietatea datelor. De exemplu, telefoanele mobile nu ne aparțin cu adevărat, pentru că dacă citești cele 60 de pagini de uh, uh, acord general de, de utilizare, îți dai seama că totul se va face pe telefonul tău uh, fără să primești informații atunci când folosești aplicații sau camera telefonului și așa mai departe. Este un nou un departament la universități acum care încearcă să înțeleagă cine aplaudează date și cine le uh, descarcă. Deci, uh, cum sunt strânse act, uh, aceste date de pe uh, aplicațiile pe care noi uh, le folosim, apoi cum sunt ele prelucrate, cui sunt vândute uh, și așa mai departe. Vorbim despre uh, uh telefoane, adrese de e-mail uh, pe care le uh, avem toate acestea ajung undeva. Prin urmare, vrem să, aș vrea să știu ce algoritm folosiți pentru datele de pe telefonul uh, meu. Oare putem să se obținem o cartografie a acestor uh, algoritmi? Oare se poate uh, să avem în Europa o schemă vastă prin care uh, Uh, să putem spune oamenilor ce se întâmplă în spatele uh, acestor dispozitive, cred că ar fi crucial. Avem nevoie deci de transparență și de încredere în acest sistem. Mulțumesc foarte mult! Da, poate fi bine ca noi să putem anticipa puțin uh, câteva aspecte legate de acest program. În primul program am uh, cheltuit aproximativ 3 miliarde de euro, pe recentul program 1,7 miliarde, uh, vom ajunge la o sumă de aproximativ 2 miliarde de euro pentru acest program, dacă ne punem de acord asupra propunerii comisiei. Uh, deci, n-aș dori să dau foc la casă, însă dacă dăm un miliard de euro Europolului, care este cea mai mare organizație polițienească din lume cu aceste uh, fonduri la dispoziție, practic îi oferim un mandat uh, extrem de vast. Deci cu aceste programe, cum putem să ne asigurăm că rezultatul lor se apropie cât se poate de mult de realitate. E întotdeauna foarte greu să reflectezi la nivelul uh, securității, însă uh, Cum spuneam, Europol are aproximativ 5-6 milioane pentru securitatea cibernetică, pentru acel centru. Programul a fost uh, de aproximativ 180 de milioane de euro pentru securitatea cibernetică, însă în ceea ce privește cercetarea. Așadar, uh, cum putem să înțelegem mai concret lucrurile, care este rența dumneavoastră, care este viziunea dumneavoastră în perspectivă. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Dați-mi voie să mai adaug și eu un comentariu, poate și o întrebare. Programul uh, European uh, pentru Securitate și Cercetare atrage zeci, dacă nu sute de programe în cadrul uh, programelor cadrul 7 și 8. Îmi amintesc începuturile. Poate programul cel mai popular și susținut a fost cel al uh, tehnologiilor cu dublă utilizare. Exemplu, uh, anumite mm, idei pentru a ajuta pe cei uh, cu dizabilități. Dacă e să găsim o distinție așadar între securitate și apărare, poate ar trebui să ne gândim mai mult la tehnologiile cu dublă utilizare. De această dată vorbim despre tehnologii uh, cu dublă utilizare în ceea ce privește securitatea și apărarea, pentru că ar fi vorba despre o nouă formulă de dublă utilizare, nu din perspectivă civilă, ci din perspectivă uh, din perspectiva apărării și securității. Deci tehnologii cu dublă utilizare. Adică uh, ar fi niște chestiuni foarte utile pentru noi ca să avem o singură tehnologie pe care să o folosim, dar să slujească celor două scopuri, securitate și apărare, deci dublă utilizare. O nouă formulă de dublă utilizare din perspectiva mea, cel puțin. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Sunt niște chestiuni care ar trebui să fie clarificate pe măsură ce ne continuăm discuțiile. La comisie înțelegem clar că vreți să uh, separați uh, uh, lucrurile din acest cluster și asta cred că este o idee bună. Dar trebuie să vedem cum putem găsi proiectele corecte, cele mai bune. Noi lucrăm cu dumneavoastră și cu alți actori interesați pentru a vedea cum am putea defalca aceste proiecte. Știți cum stau lucrurile, le-ați trăit de mai multe ori decât mine, aceste proiecte au nevoie de timp, prin urmare tot ce spun azi aici e spus în nume personal, nu altfel. Procesul oricum trebuie să-și urmeze cursul. menționez niște lucruri atunci când consider că sunt niște căi care merită urmate. Firește, mai sunt și alte zone, dincolo de acestea, care ar putea să hrănească discuția noastră. Putem privi lucrurile din unghiuri diferite, însă există un domeniu interesant care trebuie exploatat și anume sprijinul oferit agențiilor. Am menționat aceste agenții special uh, pentru că nu mă refer doar la cele binecunoscute, Europol sau uh, paza de coastă, uh, ci mă gândesc la toate agențiile pe care le-am tot creat în ultimii ani în ceea ce privește spațiu și securitate și pe care încă le uh, creăm în contextul cibernetic. Toate acestea trebuie să aibă un rol mai mare de jucat în modul în care noi ne efectuăm cercetarea. Eu unul sunt deschis legat uh, de o discuție care să stabilească cum funcționează un astfel de sistem. Putem vorbi despre formularea proiectelor, uh, despre modul în care acestea ajung să dau rezultate și așa mai departe. Cred că într-una dintre întrebări uh, chiar ați sugerat să oferim finanțare acestor agenții. Eu sunt gata să discut aceste lucruri. Nu putem uh, spune totuși că am uh, înfometat uh, agențiile din perspectiva fondurilor, însă uneori, dacă discutăm astfel de lucruri, ajungem la concluzia că e nevoie de o, un bun aranjament financiar pentru agenții și cred că ar fi bine să fie așa, pentru că ele chiar își fac treaba. Prin urmare, haideți să vedem cum le putem implica încă și mai mult decât am făcut-o în trecut în cercetare și dezvoltare. Apoi, uh, relația dintre domeniul civil și cel al apărării și securității, ei bine, cred eu, e una care va mai trebui uh, analizată. Nu știu care va fi concluzia, însă lucrurile trebuie gândite, uh, mai ales în contextul cibernetic. Și așa ajungem la tot felul de întrebări pe care tocmai le-ați adresat. Avem Orizont uh, Europa, avem uh, Fondul European de Dezvoltare, de, de, pentru apărare, avem uh, Europa Digitală, Fondul Europa Digitală, iar în ceea ce privește domeniul cibernetic există câteva dispoziții pentru cibernetică în Fondul de Dezvoltare Regională și cred că putem folosi și Fondul pentru Securitate Internă și de asemenea și Fondul de Gestionare a Frontierelor Uh, tot, toate acestea pentru a ne urmări obiectivele în domeniul cibernetic. Deci va trebui să găsim o cale prin care să purtăm o discuție uh, legată de modul în care, pe de-o parte, putem uh, respecta diversele scopuri ale acestor fonduri și natura funcționărilor și, pe de altă parte, cum am putea să avem o abordare coordonată, integrată, Um, legate de uh, cercetare și dezvoltare în domeniul cibernetic în acele zone unde există suprapuneri. Pentru că va exista suprapunere între uh, domeniul civil, cel care ține de apărare și cel care ține de securitate internă. Sunt suprapuneri uh, diverse. Cred că este un domeniu unde mai trebuie să mai lucrăm împreună pe măsură ce avansăm. între Fondul European pentru Apărare și uh, Orizont Europa, Fondul de Apărare ar trebui să se axeze în principiu pe cercetarea din domeniul apărării și există anumite elemente de cercetare uh, din domeniul apărării care țin de cibernetică. De asemenea, sunt și elemente cu dual. Orizont Europa, după părerea mea, ar trebui să vizeze doar tehnologie de securitate cibernetică, dar și capacități industriale. Dacă ne gândim puțin la riscuri și la cum le putem atenua uh, pe viitor, uh, trebuie să nu uităm de tehnologiile uh, digitale, un subiect absolut major nu vorbim doar despre aspecte care se țin de, care se țină de actuala lume interconectată, artific- uh, inteligență artificială și așa mai departe, căci astea firește urmează, ci cred că trebuie să existe un rol și în ceea ce privește oferirea de noi competențe publicului sau autorităților uh, publice, sectorului uh, public, deci de a-și proteja datele și activitățile pe internet. Putem face asta în uh, contextul uh, Orizont uh, Europa. De asemenea, avem și niște sume de bani care sunt alocate securității cibernetice în programul Europa Digitală, pe care de altfel îl sprijin. Maria Gabriel înțelege ca și mine uh, Uh, lucrurile, suntem uniți în sprijinul nostru pentru acest uh, subiect. Nu vorbim despre o divizare uh, uh, obișnuită, ci de o secvențiere. Poate ar trebui să ne axăm așadar uh, pe cercetare și inovare aici și la dezvoltarea unor capacități care ar trebui să vizeze uh, mai degrabă finanțarea pentru Europa uh, digitală sau, în anumite cazuri, unde se lucrează cu autoritățile locale și regionale, să folosim fondul pentru dezvoltare regională. Sau, uh, dacă vorbim despre Europol, eventual să folosim fondul pentru securitate internă. Dacă vorbim despre paza de costă și de frontieră, folosim fondul dedicat acestui domeniu. Deci, să ne uităm puțin la diversele surse de uh, finanțare pentru securitate cibernetică și să facem uh, cumva la comun. Fondurile au scopuri specifice, dar în acest domeniu uh, pentru că trecem uh, dincolo de domeniile legate de securitate și apărare și pentru că vor apărea tot felul de schimbări pe durata vieții acestor programe, va trebui să avem o abordare uh, adaptativă uh, pentru a aborda rațional toate aceste subiecte. Eu cred că aceasta este singura cale prin care, lucrând împreună, vom putea face progrese uh, pentru a dezvolta capacitățile noastre de securitate uh, energetică, cu, uh, cibernetică, mă scuzați. Cu siguranță va exista o nevoie în acest sens. Firește, totul depinde din natura amenințărilor cu care ne vom confrunta și de care ne vom apăra. Asta este perspectiva mea, deci, în legătură cu uh, subiectul. Aș vrea, dori însă să vă laud pentru sprijinul constant pe care l-ați uh, arătat cercetării în acest domeniu, pentru că eu chiar cred că uh, aduce o contribuție importantă. Astea sunt subiectele pe care le abordăm sau putem aborda și subiecte mai tradiționale, modul în care ne apărăm frontierele, un subiect care necesită acum o aplicare practică, să vedem, de exemplu, ce facem cu, cu dronele și modul în care acestea interferează cu uh, echipamentele civile, să vedem cum putem gestiona situația. Oricum, putem să încercăm să rezolvăm abordăm și problema radicalizării a extremiștilor uh, jihadiști, uh, a extremelor, uh, a extreme stângi și drepte, uh, care uh, adesea acționează violent și așa mai departe. Dar toate aceste elemente sunt uh, esențiale pentru a oferi uh, securitate uh, cetățenilor noștri din Europa. Well, uh, uh, thank you very, very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. A fost foarte important să discutăm mai ales aceste relații interne între diferitele părți relevante. Este foarte important pentru noi să explorăm toate aceste posibilități. Doriți să reveniți? Da, domnule Heller. Da, domnule președinte, mai avem câteva minute la dispoziție și aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte istorice. Pe bună dreptate, cele spuse de dumneavoastră sunt foarte plauzibile, însă motivul pentru care Uh, ne referim în uh, considerente la achizițiile publice, la testarea și promovarea soluțiilor de precomercializare din partea uh, entităților publice, motivele vin din dreptul com- concurențial. În temeiul normelor OMC, este mult mai ușor să faci achiziții publice precomerciale de către Uniunea Europeană dacă este vorba de un program de cercetare. Deci, Există anumite rațiuni legate de dreptul concurențial pentru care este mai ușor să execuți aceste programe prin um, finanțare, finanțarea cercetării decât prin alte mijloace pe fond uh, ar fi o soluție plauzibilă, nu pentru că nu ne-am fi dorit să implicăm și alte, alte domenii. A existat acest motiv cu caracter tehnic pentru care am ales acest tip de finanțare. Și doream să vă atrag atenția asupra unui alt aspect tehnic, pentru că doream ca dumneavoastră și direcția noastră generală să urmărească îndeaproape negocierile pe un subiect unde uh, Comisia va avea un rol crucial promovam exact acest lucru. În liniile generale uh, definem promovarea interoperabilității între capacitățile militare și cele uh, civile, când vine vorba de, achit- de uh, sarcinile civile și de, de, dezvoltarea unor capacități care să consolideze interoperabilitatea capacităților militare și nu puteți să vă închipuiți cât de complicat a fost să ajungem la acest acord în Parlamentul European. Însă ținând seama de natura amenințărilor, este destul de imposibil în cazul unui atac cibernetic, dacă este vorba de un atac cu caracter militar, cu caracter civil, Uh, cu caracter infracțional, vedem că um, Rusia recurge la tot mai mult la diferite uh, entități care uh, furnizează um, la organizații patriotice care au activități de acest gen, dar uneori mai recurg și la atacuri cibernetice împotriva instituțiilor europene, partidelor politice europene. Tocmai de aceea Parlamentul European a dorit să separe atât de, de care dorea să separe chestiunile militare de cele civile, a acceptat pe, această, pe acest punct conceptul unei utilizări duble. Spun acest lucru pentru că discutăm și cu ministrii de cercetare miniștrii de cercetare, spre deosebire de cei care se ocupă de afacerile interne, au fost mult mai reticenți vis-a-vis -vis de această idee. Însă pentru noi a fost important să găsim un compromis prin amendamente atât de, de complicate și ar fi extrem de important ca aceste amendamente complicate să nu fie pier, să nu se piardă în negocierile complicate care urmează să, să se desfășoare, pentru că sunt amendamente care sunt realiste în natura lor. V-aș ruga, drept urmare, să nu pierdeți din vedere aceste chestiuni pe parcursul negocierilor, pentru că nego- negociatorii s-ar putea să nu cunoască atât de bine re- uh, realitatea, s-ar putea să aibă o abordare mai uh, sistemică când vine vorba de separarea tuturor acestor domenii și cred că Parlamentul European a pregătit calea pentru un compromis destul de realist. Da, nu am nicio... nu sunt în dezacord cu dumneavoastră cu, vis-a-vis -vis de cele spuse domn președinte, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc uh, din nou și aș dori să vă strâng mâna cu mare plăcere, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această reuniune și pentru că am avut această discuție. Uh, dragi prieteni, nu știu dacă sunt, este o veste proastă sau o veste bună. Părerea dumneavoastră este importantă pentru mine Reuniunea comisiei de mâine este anulată, deci nu știu dacă este veste bună sau una proastă. Rămâne de văzut. Punctul 19, diverse, nimic la diverse. Următoarea reuniune, 18 februarie după masa, 19 februarie dimineața și după masa în Bruxelles. Vă mulțumesc, toate cele bune!